liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, mă bucură că putem începe audierea publică pe tema zgomotului. Spun un bun venit tuturor și în mod special domnul Augustina Scriclo. Sper că v-am pronunțat bine numele, secretar de stat din uh, Ministerul uh, de Transport din Polonia. Bine ați venit! Bun venit și delegației care vă însoțește. Știm cu toții că zgomotul este o problemă deosebită și trebuie să găsim o soluție pentru ca mobilitatea să poată avea un uh, viitor. Discutăm despre zgomotul rutier, zgomotul uh, cauzat de transportul uh, feroviar. feroviar. Avem alături de noi experți extraordinari pentru această audieră și prima parte din prima, în prima parte a audierii va lua cuvântul Bernard Berger din partea Direcției Generale ENVI, Comisiei Europene și va lua cuvântul de asemenea Mark Whittle, Centrul pentru Strategie și Servicii de Evaluare din Regatul Unit. Bine ați venit! Vă dau cuvântul la fiecare dintre dumneavoastră timp de 10 minute. Nu știu uh, cine va avea primul cuvântul. Onorați membrii Parlamentului, domnilor și domnilor, în primul rând, aș dori să vă mulțumesc, să vă mulțumesc pentru interesul arătat problemei zgomotului, pentru organizarea acestei audieri și pentru participarea la această audiere. Este o plăcere deosebită pentru mine să am ocazia de a vă vorbi astăzi despre situația actuală în ceea ce privește directiva referitor la zgomot și, de asemenea, legătură cu tendințele din Europa. Un raport recent publicat se numește Zgomotul în Europa, 2014, ne arată că traficul rutier este principala sursă de poluare sonoră. Se estimează că 125 de milioane de oameni sunt afectate negativ de acest tip de zgomot. Încă nu avem o imagine de ansamblu asupra situației poluării sonore din Europa, din cauza faptului că punerea în aplicare a directivei a întârziat. Deci cifrele s-ar putea să fie sub realitate, însă vedem că există undeva în jur de 30-50 de mii de decese premature în Europa provocate de poluarea sonoră. Iată deci o amenințare reală la adresa sănătății umane, pe locul 2, de altfel, după poluarea atmosferică. Însă zgomotul nu afectează doar sănătatea umană, reprezintă o povară și pentru sistemul medical, duce la pierderea productivității și are un impact negativ asupra economiei europene. De această cauză, Uniunea Europeană, în programul de acțiune de mediu, 2020, Uniunea Europeană s-a angajat să scadă considerabil nivelul poluării sonore în Uniunea Europeană, undeva spre nivelurile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății până în 2020. Ce înseamnă asta? O politică împotriva poluării sonore care să țină seama de cele mai recente date științifice. E nevoie de măsuri de eliminarea surselor de zgomot și de asemenea trebuie să îmbunătățim modul în care orașele noastre funcționează. Poluarea sonoră nu poate fi rezolvată doar de Uniunea Europeană sau doar de statele membre. Trebuie să implicăm și pe actorii regionali sau locali. Din perspectiva Comisiei Europene, două obiective apar cu pregnanță. eliminarea și identificarea surselor principale de zgomot, de exemplu determinarea nivelului de zgomot provenind de la autovehicole. Și apoi e nevoie de măsuri de gestionare a zgomotului din mediul înconjurător. Și astăzi am să vorbesc despre această directivă a zgomotului din mediul înconjurător. Obiectivul acestei directive este realizarea unei abordări europene comune, în ideea de a evita expunerea la poluarea sonoră. Directiva urmărește două abordări. Odată date privind expunerea la zgomot, colectarea de date și apoi utilizarea acestor date în sensul identificării unei hărți a surselor. Se insistă de asemenea pe consultarea publică pentru planurile de măsuri care sunt menite a elimina probleme. Acest apel și recurs la consultarea publică este menționat în textul directivei. Directiva nu vine cu valori țintă și nici nu prescrie măsuri care urmează a fi luate de statele membre. pentru a avea date relevante și comparabile, e important să folosim o singură metodologie, pentru că măsori folosind măsuri diferite, eh, metode diferite, rezultatele nu sunt comparabile. În 2015 am decis, prin urmare, cu privire la o nouă metodă comună de identificare și determinare a acestor surse. Metoda se numește Knossos EU. În ceea ce privește evaluarea efectelor nocive ale polorii sonore, aceasta se face în prezent uh, folosind metode diferite în diferite state membre și în anexa 3 se găsește o nouă abordare comună de această dată. Ne bazăm pe studiile făcute până acum în direcția formulării unor linii directoare în materie de gestionare a acestor efecte negative. Pe lângă această directivă, cu anexele 2 și 3 menționate până acum, în directivă se face și o evaluare a programelor actuale, programul REFIT, de care sunt sigur că ați auzit. Inițiativele în curs sunt evaluate din perspectiva unor criterii standard. Aceste criterii standard apar pe această planșă odată dacă obiectivele directivei au fost atinse în mod eficient. Se analizează beneficiile, costurile și povara administrativă. Apoi, există coerență atunci când e vorba de relația dintre această directivă și restul legislației europene. Sunt datele relevante și, de asemenea, se generează plus valoare europeană. în conformitate cu liniile directoare ale Comisiei privind programul REFIT, noi am publicat o foaie de parcurs în noiembrie 2015, o puteți găsi pe site-ul web al Secretariatului General și în această foaie de parcurs se văd uh, întrebările de evaluare pe care le-am pus și noi. Am uh, cerut uh, un studiu, am contractat o agenție externă, pentru că e obligatoriu să folosim un contractant extern, care, al cărui reprezentant este alături de mine, și ei au analizat un volum mare de date și informații despre care vă va spune mai multe lucruri eh, cel care a efectuat studiul de altfel. Noi, la comisie, vom evalua aceste date și vom redacta un document de lucru dar acesta încă nu este definitivă. Întrucât uh, deocamdată suntem în plină procedură de analiză, nu pot să vă prezint concluzii ferme în această etapă. Însă, dincolo de rezultatele studiului, trebuie să luăm în calcul și elemente suplimentare, consultarea publică, desfășurată începând cu acest an, și de asemenea trebuie să ne consultăm cu alte servicii ale Comisiei. S-ar putea, prin urmare, ca noi să ajungem la alte concluzii decât cele din raportul Agenției Independente, însă o să ne publicăm propriul material alături de textul acestui raport pe site-ul nostru web. Următorul raport de punere în aplicare, menționat chiar în textul directivei, urmează să aibă loc în 2017 se va baza în mare parte pe rezultatul acestui studiu referitor la punerea în aplicare și, pe lângă aceasta, va include și o analiză a mediului sonor din Uniunea Europeană. În funcție de rezultatul evaluării, acest raport către Consiliu și Parlament ar putea să conțină elemente adiționale privind această politică împotriva polorii sonore. Deci, odată avem o metodă unică de evaluare, statele membre vor trebui să folosească după filmele lui 2018. Lucrăm împreună cu OMS Europa și vom discuta aceste relații doză-răspuns Apoi, un raport de evaluare pe baza studiului contractat extern la finele acestui an și apoi al doilea raport de punere în aplicare către Consiliu și Parlament, care urmează să fie definitivat la începutul lui 2017 și s-ar putea să conțină propuneri pentru pașii ulteriori. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, vă mulțumesc și pentru că ați respectat timpul alocat. A fost prima prezentare la care am asistat și acum îi dau cuvântul lui Mark Whittle. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule Burger, vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor, domnilor și domnilor, membrii Parlamentului European. Mă numesc Mark Whittle de la Centrul pentru Servicii strategice și evaluare. Am uh, efectuat evaluarea directivei privind zgomotul și colaborăm cu o firmă care se ocupă de acustică, cu câțiva experți în mediul înconjurător, care ne-au ajutat să efectuăm analiza costuri-beneficii ale măsurilor sprijinite de directiva europeană privind zgomotul. O să vă prezint rezultatele studiului nostru. Am avut, am întreprins două mandate principale, așa cum a spus și domnul Berger. În primul rând, în directivă se cere efectuarea unei revizuiri pe o perioadă de 5 ani a punerii în aplicare din punct de vedere juridic și administrativ acestei directive pentru a vedea dacă există probleme legate de implementare, pe această perioadă de 5 ani și, în al doilea rând, am dorit să evaluăm pentru prima dată această directivă în contextul programului RAFIT. valoare împreună cu documentul de lucru și comunicarea Comisiei privind uh, revizuirea referitoare la implementare vor fi publicate până la sfârșitul acestui an. Din punctul de vedere al metodei, nu am timp să intru în detaliu, însă vă asigur că am recurs la o metodologie uh, riguroasă, am uh, discutat cu mai mult de 100 de părți implicate, am avut un sondaj și o închetă online, un uh, proces deschis la care a, a putut participa toată lumea și am primit informații din partea multor actori implicați pe parcursul procesului elaborării acestei evaluări. Trecând la problemele legate de evaluare, acesta a fost amintită deja în prezentarea anterioară. Noi am analizat uh, gama tipică de probleme legate de evaluare, așa cum se întâmplă într-o evaluare independentă făcută pentru Comisia Europeană, ceea ce se reflectă și în evaluarea acestei directive. Și acum o să vă prezint câteva rezultate referitoare la aceste criterii de evaluare. Din punctul de vedere al relevanței directivei, o abordare comună a evaluării zgomotului ambiental rămâne în continuare un obiectiv uh, important pentru a dispune de informații comparabile pe plan european, statele membre ar trebui să urmeze o abordare comună pentru a produce aceste informații. Uh, acest este, acest este un proces uh, care durează mai mulți ani uh, și a fost început prin metodologia Gnosos și am ajuns la concluzia că obiectivul în sine este un obiectiv intermediar și că trebuie să ne gândim dacă nu ar fi benefic să avem un uh, obiectiv orientat uh, mai degrabă înspre uh, sănătatea publică pentru a putea înțelege ce, ce va obține, la ce va duce această directivă pe termen lung. Această abordare comună reprezintă un pas intermediar pe calea îmbunătățirii vieții sănătăților și pentru reducerea impactului negativ asupra sănătății oamenilor. Am impact uh, amintit și de domnul Berger. În ceea ce privește legislația privind sursa de zgomot, aceasta este în continuare foarte relevantă. Am văzut că rolul, rolul acestei directive este să combată zgomotul acolo unde acesta este perceput, însă și pe de altă parte legislația care se referă la uh, originea zgomotului uh, pleacă încearcă să combată acest zgomot uh, la nivel uh, local, însă pentru acest lucru este nevoie de măsurarea zgomotului la nivel local și de colectarea unor informații comparabile. Când vine vorba de coerența directivei, am studiat în detaliu textul legal, definițiile, modul în care uh, sunt structurate diferitele articole și am ajuns la concluzia că această directivă este coerentă, textul ei este coerent, însă există diferite modalități prin care textul său ar putea să fie îmbunătățit, de exemplu, o mai bună, o mai clară definiție a simptomelor, însă, în general, textul are un caracter coerent. Am ajuns la concluzia că autori- responsabilitățile autorităților din statele membre sunt bine de toate părțile implicate, însă în câteva domenii există un grad de confuzie și anume dacă uh, măsurile din planurile de acțiune sunt uh, obligatorii sau nu, e bine, ele nu, nu sunt obligatorii, ci sunt recomandate într-un mod uh, puternic. Este un lucru care nu este prea bine înțeles de participanți, de părțile implicate, însă, deși este destul de clar definit în uh, directivă. Și trecând acum la coerența externă, și anume interfața între această directivă și alte texte legislative, de exemplu legislația privind uh, sursa de uh, zgomote, am ajuns la concluzia că diferitele acte legislative sunt, uh, se completează nu se completează întotdeauna. Directiva privind zgomotul este singurul act legislativ care cere o cartografiere a surselor de zgomot. Din punctul de vedere al uh, fitnessului de reglementare, am dorit să vedem dacă există efecte de dublare a eforturilor și în alte uh, directive și s-ar putea să existe un conflict, bine vorba de zgomotul uh, industrial, aici existând și um, directiva privind emisiile industriale. Însă părțile implicate au considerat că această duplicare nu ar reprezenta o problemă majoră, cu una sau două excepții. Am ajuns la eficacitate și am ajuns la concluzia că s-au înregistrat progrese majore pentru a avea o abordare comună și ar trebui să insistăm asupra importanței acestei situații, mai ales pentru că de când a fost adoptată această directivă, în momentul respectiv, doar jumătate din statele membre aveau o legislație în domeniul zgomotului, urmând abordări foarte diferite, plecând de la metoda de măsurare până a nivelului de expunere la zgomot. Aceste informații nu erau compatibile, astfel încât uh, o politică europeană, pe plan european, comună, era greu de, de impus, după cum a spus domnul Berger, în mod uh, special dezvoltarea metodologiei uh, Knossos, și adoptarea directivei uh, de către Comisia Europeană privind o metodă comună reprezintă un pas important pentru a ajunge la o adevărată abordare comună. Doar a uh, progresul pentru, calcul, pentru calcularea impactului negativ asupra sănătății a fost foarte lent mai ales în comparație cu ce s-a întâmplat la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății. Și se așteaptă în continuare publicarea orientărilor generale OMS uh, înaintea publicării orientărilor uh, generale de către Comisia Europeană. În ceea ce privește legislația privind uh, informațiile legate de sursă, Mai mulți factori decizionari politici consideră că Directiva Europeană uh, pentru zgomot este un punct de referință deosebit de important. Este menționată în considerente, în evaluările de impact uh, mai multor acte legislative. Însă, când vine vorba de informațiile privind expunerea populației la zgomot, acestea nu sunt folosite atât cât s-ar putea poate există o întârziere din punctul de vedere al uh, colectării acestor date. Unele state membre, deși le-au colectat, le trimit uh, cu întârziere și în continuare există probleme legate de cât de comparabile sunt uh, aceste informații. Însă, în momentul în care aceste informații vor fi mai complete, vor putea fi comparate mai ușor, atunci vor, uh, va exista, va fi creată situația în care această directivă va putea fi pusă în aplicare mult mai eficace. Informații mai detaliate privind eficacitatea acum. Există o provocare legată de cât de complete au fost informațiile în prima și în a doua etapă. Comisia Europeană cunoaște foarte bine această problemă pentru că informațiile au fost trimise cu întârziere de anumite state membre, ceea ce reflectă parțial abordările diferite urmărite de unele state membre. Unele state au o abordare foarte descentralizată, uh, implicând uh, mulți uh, actori Uh, și fiind afectate în același timp de consecințele crizei economice și financiare. Deci, în general, această directivă este una care funcționează într-un mod eficace, însă trebuie să consolidăm abordarea comună astfel încât aceasta să, să, să ajungă și pe plan național. Vă mulțumesc. Aș dori să vă întreb dacă aveți întrebări sau comentarii. Vin van de Camp. Ehm, meneer de voorzitter, da. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aștept să vă puneți căștile ca să ne putem înțelege. Am depus trei întrebări adresate domnului Berger. S-a spus de multe ori că traficul rutier produce mai, mult, uh, mai multă poluare sonoră, mai mult zgomot decât traficul feroviar. Iar comparația asta cu traficul feroviar și comparația aceasta ne preocupă foarte mult. Iar acum spuneați că e vorba de 3 până la 5.000 de morți pe an din cauza efectelor nocive ale poluării sonore. Nu înțeleg foarte bine cum se poate stabili relația cauză-efect poate puteți să-mi lămuriți în acest sens. Și a treia întrebare. Pentru că până la urmă e vorba de o directivă din 2002. Aș vrea să știu dacă o să ne prezinte Comisia o revizuire sau o, o mai bună aplicare în practica acestei directive. Cam asta sunt cele trei întrebări de la domnul Berger. Mulțumesc. Domnul Ismail Ertu, vă mulțumesc pentru aceste prezentări care ridică multe întrebări legate de zgomot, indiferent că este vorba de zgomotul cauzat de trans- transportul aerian sau de cel uh, feroviar. Nu putem spune că Uniunea Europeană nu a făcut nimic sau că nici Comisia Europeană nu ar fi făcut nimic. Vă aduc aminte că în contextul mecanismului pentru interconectarea Europei am pus am pus uh, deoparte fonduri pentru îmbunătățirea materialului rulant, de exemplu, Însă acesta, aceste eforturi au fost făcute toate în uh, ultimul cadru financiar multianual. Acum suntem aproape la jumătatea actualului cadru financiar multianual și nu s-a întâmplat nimic din acest punct de vedere și mă întreb încotro dorim să ne îndreptăm. Din acest punct de vedere, mi se pare că lucrurile nu sunt foarte, nu sunt foarte clare. În Uniunea Europeană există această uh, diviziune între uh, vest și est Germania are cele mai dispune de cele mai multe uh, vagoane și cred că a investit și mult pentru modernizarea materialului rulant, însă celelalte state membre poate nu pot acționa la fel de rapid și nu pot investi la fel de mulți bani, astfel încât aceste eforturile celor care fac ceva au până la urmă un impact redus și aș dori să întreb dacă nu cumva ar avea, nu ar fi o idee foarte bună să, să stimulăm uh, anumite state membre, de exemplu, um, furnizând un fel de primă de casare a, a vagoanelor vechi pentru a putea fi înlocuită de vagoane noi, vi se pare a fi bună asemenea idee și în plus poate Comisia Europeană are alte idei. Puteți să ne spuneți eventual care ar fi ideile dumneavoastră, pentru că deja au trecut doi ani și jumătate și acest subiect al uh, zgomotului rămâne în continuare supărător și oamenii văd că nu facem nimic. Cred că a venit momentul uh, în cele din urmă să facem ceva pentru a îmbunătăți situația. Mulțumesc, Jackie Foster. Okay. Um, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e momentul să avem o audiere pe această temă. Este o temă importantă. Știu că președintele locuiește într-o zonă în care traficul feroviar de marfă produce mult zgomot. Majoritatea vieții mele am locuit lângă un aeroport și știu că zgomotul ne enervează pe toți și deci trebuie să găsim modalități de a atenua efectul. În Europa ne-am descurcat foarte bine și multe alte țări din lume s-au încercat găsirea de soluții tehnologice pentru a face acest lucru. Așa că nu trebuie să eliminăm subiectul. Cred că e bine să ne gândim uh, la acest lucru. Nu avem uh, altă soluție. Avem o directivă, încercăm să vedem uh, cum o să facem ceva mai bine în secolul 21. Ne preocupă însă niște chestiuni unele din aceste subiecte uh, care aceste fapte uh, ajung, ajung la noi uh, la Comisia de Transport. Acum câteva vreme în Comisia de Transport, când vorbeam despre conținutul combustibilului marin, ne-a spus cineva de la Comisie că sunt uh, câteva sute de mii de femei care și-au pierdut sarcina pentru că locuiau lângă mare sau lângă o apă din cauza conținutului de sulf. Nu exista, nu au existat dovezi care susțin acest lucru. Am fost cu toții impresionați că Uh, informațiile acestea uh, ajungeau la membrii aduți ai unei comisii și același lucru se aplică și la întrebarea pusă de colegul Vin Van de Camp. În prezentarea dumneavoastră, domnule Berg, spuneați că sunt uh, mii de persoane care mor în fiecare an din cauza zgomotului. Cine sunt persoanele? Unde locuiesc? scrie pe certificatul de deces că a murit din cauza zgomotului? Sigur că poate să le afecteze sănătatea dacă locuiesc într-o zonă zgomotoasă, dar nu există date care să susțină această teorie. Cum spunea colegul dumneavoastră, sunt foarte multe state membre care nici măcar nu au un proces, uh, o, o metodologie de a produce asemenea date. Vă bazați numai pe datele dintr-o singură țară. E fantastic ce am auzit astăzi. Dați-ne fapte, nu ipoteze nu ceva la care s-a gândit cineva în timpul unei consultări. Știm că trebuie să rezolvăm această problemă ca niște adulți care doresc să facă pași practici, dar care trăiesc în lumea reală. Sunt obiectez față de cele spuse de dumneavoastră, dar poate că puteți să-mi răspundeți ca să mă mulțumiți și să-mi liniștiți uh, în grejurile. Mulțumesc. Domnul Crichean. Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare pe care voiam uh, să o pun uh, se referă la cele spuse de Vim și de Jackie Foster. Mă întreb uh, apropo de ce spuneți despre zgomot. Zgomotul este un factor de stres, poate realmente să ducă la consecințe fiziopatologice negative dar letale mă cam îndoiesc, am și eu aceeași întrebare. Sigur, poate să participe la niște patologii, dar zgomotul nu ucide decât în condiții absolut extraordinare, poate în filmele cu James Bond, dar nu lângă o cale ferată și sunt absolut uimit de uh, cifra prezentată de la, pe care ați prezentat-o dumneavoastră. Am auzit și eu de sute de mii de morți din cauza poluării atmosferice și ne pune mari întrebări legate de tema asta. Deci ideea de a vorbi despre morți provocate, decese provocate de zgomot, mi se pare cam exagerat. Dacă participă cu 15% la creșterea cifrei decesilor, poate că aș mai crede, dar nu înțeleg de fapt ce spuneți dumneavoastră. E vorba de un studiu un studiu cantitativ și aș vrea, uh, de fapt, niște noțiuni calitative, niște concepte calitative. Să explic. Zgomotul ține de frecvență, pentru că este o undă care are o frecvență. Și poate să fie extrem de agresiv, suportabilitatea și efectele secundare depinde de calitatea acestei unde. Sunt zgomote care nu pot fi auzite de urechea umană sunt zgomote care sunt extrem de bine auzite, insuportabile pentru urechea uh, umană. Ține de nivelul decibelilor. Natura zgomotului față de transport variază extrem de mult în funcție de sursă pot fi zgomote albe care sunt foarte importante în ceea ce privește decibelii, cu o cădere de apă care dacă e foarte rapidă nu mai poate fi percepută de urechea umană, Uh, se anulează efectul la nivelul integrării, la nivelul cortexului, deci vorbiți-ne de calitatea zgomotului și raportați-vă la sursa zgomotului, pentru că zgomotul feroviar nu este același ca zgomotul rutier și nici zgomotul dintr-un aeroport, un avion care decolează uh, nu face același zgomot ca zgomotul de fond al unei autorute, nivelul de, de, de unei uh, șosele. Uh, nivelul decibelilor nu este comparabil. Și ultimul lucru, dincolo de chestiunile de, care țin de detectare, vă gândiți probabil la modul în care se poate remedia sursa unui zgomot, înseamnă să-i suprim de fapt cauza este de fapt ceea ce se practică, dar sunt și alte tehnici uh, care țin de reducerea sursei sau de extragere, folosind contramăsuri. Pentru că ar trebui să știm și care sunt aceste măsuri. Soluțiile nu sunt întotdeauna atât de evidente pe plan politic. Iar noțiunile tehnice privind calitatea zgomotului și uh, noțiunile care țin de tehnologia zgomotului dincolo de suprimarea sursei sunt extrem de importante. Și am vrea să avem asemenea detalii în studiul acesta. Mulțumesc! Danke sehr. Jetzt als Pietra Lukaszewska. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Lukaszewska. Przewodniczący, ja chciałbym... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer și eu la această cifră de 50.000 de decese, însă de unde, care sunt informațiile pe care vă bazați pentru a ne oferi această cifră? În intervențiile dumneavoastră v-ați referit în mod uh, repetat la faptul că datele nu ar fi fiabile deci cum ați ajuns la această cifră? Și apoi, am o întrebare pentru domnul Berger. Combaterea poluării sonore costă. Și aș dori să vă întreb dacă v-ați gândit care ar trebui să fie sursa de finanțare a măsurilor de combatere a poluării sonore. plus, se pare că unele din normele acestei directive țin mai degrabă de competențele statelor membre și aș dori să întreb dacă este adevărat următorul fapt. Um, Comisia Europeană dorește să izoleze fonic toate vagoanele de transport de marfă? Sau va fi, până la urmă, așa cum a spus dumneavoastră, o decizie pe care trebuie să, trebuie să o ia statele membre. Și reprezentantul socialiștilor s-a referit la costurile mari care vor apărea pentru că situația din estul Europei este complet diferită față de situația din uh, vestul Europei. În uh, Polonia situația este diferită față de cea din uh, Germania și costurile reducerii pol, uh, poluării uh, sonore ar fi mult mai, uh, sunt mult mai mari pentru că nu ar fi suficient uh, înlocuirea uh, saboților de frână uh, acestor vagoane. Apoi, aș dori să întreb dacă în, studi- în studiul dumneavoastră ați ținut seama, ați ținut seama și de densitatea uh, populației, pentru că zgomotul are un impact uh, diferit într-o țară cum uh, este Olanda, unde densitatea populației este mult mai mare față de densitatea populației din Polonia. Totul depinde dacă zgomotul este produs în uh, aglomerații urbane sau în zone puțin populate. Mulțumesc, mai snă. Vă mulțumesc. Nu mă țin înainte, însă se mai întâmplă. Nu, nu e nicio problemă. Am crezut că prima dată dați cuvântul coordonatorilor. Oricum, mulțumesc în primul rând pentru prezentare. s a spus multe în ceea ce privește decesele. Desigur, avem uh, avem cu toții îndoielile noastre și Dominic Grighe, care este medic, ne-a prezentat importanța din punctul de vedere a stresului, a zgomotului. Știm cu toții că trebuie să facem ceva pentru a combate poluarea sonoră. Eu nu prea am uh, răbdare în general și știu că din anul 2002 avem această directivă și de atunci tot cercetăm și colectăm date. Um, a existat, a organizat Comisia Europeană vreo conferință, un eveniment uh, dedicat zgomotului, similar audierii pe care uh, organizăm noi acum. Deci există această directivă din anul 2002 și poate ar fi trebuit să se întâmple mai multe, mai multe lucruri. Știu că ține de competența statelor membre. Există um, pereți antifonici, um, pe lângă autostrăzi, pe lângă anumite porțiuni de cale ferată, um, care mai care și există diferite posibilități tehnologice de a combate uh, poluarea sonoră și de ce durează atât de mult dacă uh, știu că nu puteți să faceți uh, miracole uh, zgomotul reprezintă o formă de poluare a mediului înconjurător au de suferit nu, nu doar oamenii împotriva zgomotului. Uh, eu nu prea înțeleg de ce, de ce nu se întâmplă, nu progresăm mai repede. După cum am spus, sunt uh, nerăbdătoare de felul meu și deseori, de exemplu, extinderea rețelei feroviare în Germania nu poate merge înainte datorită plângerilor oamenilor care locuiesc în zonele respective și care nu doresc să uh, fi afectați de transportul feroviar de acolo. Mulțumesc, Peter Lundgren, acum. Tack för ordet. <clears throat> Eh, ja, alltså jag, jag, jag får börja med att instämma med mina kollegor eh, Jack Foster och Dominic. Eh, mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu colegii Jacqueline Foster și cu Dominic Riquet avem, uh, nu, aici o serie întreagă de persoane, mi s-a spus că au murit uh, din cauza zgomotului 15.000 de persoane, e o cifră folosită de multe ori. Ca și colegii mei, consider că avem nevoie de fapte care să susțină aceste cifre. Maria Colonen vorbea mai devreme despre materialele compozite. Ea este din Finlanda și în Finlanda și în Suedia autoritățile au primit niște rapoarte despre efectele materialelor compozite care nu generează căldură și se mai pune problema impactului înghețului Uh, și în Rusia folosesc materiale compozite și folosesc uh, frâne din materiale compozite care funcționează mult mai bine. Așa că mă întreb dacă nu cumva noi nu folosim uh, în Uniunea Europeană tehnologia incorrectă, care nu funcționează. Poate ar trebui să mai analizăm și modelul rusesc. Dacă au reușit să facă în așa fel încât frânele să funcționeze mai bine, n-am putea oare să introducem o serie de reguli care să uh, nu ne ducă la o situație mai proastă decât cea pe care am avut-o anterior? Cum spuneam, avem nevoie de mai multe fapte Sunt conștient de toate aceste probleme în viața de zi cu zi, dar aș vrea să văd ceva mai concret. Dovezi mai concrete privind efectele secundare. Mulțumesc. Isabela de Monte. Mulțumesc foarte mult. Nu prea mă interesează cifrele ca atare, Chiar în momentul în care nu vorbim de cifre foarte mari, tot mari, tot nu reușim să rezolvăm problemele. Iar acum, apropo de sensibilitatea la zgomot, noi aici trăim ca într-un cocon. E un loc foarte liniștit și uneori uităm că lumea se plânge de zgomot foarte mult și uneori suferă din cauza zgomotului și autoritățile nu au instrumentele necesare ca să intervină și să-i ajute. Din punct de vedere medical, uh, toată lumea a arătat faptul că există o legătură între nivelul zgomotului, existența zgomotului și anumite boli. Stresul, de exemplu, tulburări de somn, boli cardiovasculare, ca și efectul asupra copiilor și mai ales asupra procesului de învățare la copii. Deci cred că trebuie să modificăm articolul 7 care face trimiteri la faptul că numai în anumite condiții uh, ar trebui să existe o cartografiere strategică acustică. Numai când apar un anumit număr de mașini sau un anumit număr de trenuri, Uh, sau când se invadează centrele urbane. Eu cred că această obligație trebuie să fie valabilă pe tot teritoriul Uniunii Europene și să arate, noi trebuie să arătăm că uh, acolo unde există poluare sonoră trebuie să intervenim. De aceea directiva trebuie amendată în acest sens. Mulțumesc, Thomas Boriba. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, Am o întrebare și um, l-aș ruga pe reprezentantul Comisiei Europene să ne ofere un răspuns. Aș dori să mă alătur celor spuse de antevorbitori. Toate aceste informații, toate aceste, aceste cifre nu sunt suficient de precise, nu sunt verificate și nu știu uh, cât de fiabile sunt din punctul de vedere al impactului uh, a zgomotului asupra sănătății oamenilor. Însă, dumneavoastră ne-ați furnizat aceste cifre, în drept urmare am o întrebare. A efectuat uh, Comisia Europeană o analiză pentru a vedea care sunt măsurile de combatere ale, ale poluării sonore de care trebuie să se, să se ocupe sau asupra cărora au, au influență statele membre și cunoașteți faptul că această abordare uh, dogma, această abordare este una dogmatică și anume se cere reducerea poluării sonore fără să ne gândim deloc uh, la consecințele acestor măsuri pentru um, sectorul de transport din Uniunea Europeană. Și aș dori în plus să rog Comisia Europeană ca prin toate măsurile pe care le propune să țină cont de părerea statelor membre, să, țină, să se consulte cu companiile de transport din țări, cum ar fi Polonia, de exemplu, pentru că ideile vehiculate de dumneavoastră s-ar putea să aibă consecințe grave pentru viitorul uh, economic al acestor uh, societăți de transport și pentru angajații acestora. Aș dori în plus să vă întreb dacă dispuneți de calcule, ați uh, verificat, știți cum vor afecta propunerile făcute de Comisia Europeană competitivitatea uh, societăților de transport din Europa Centrală și Est respectiv cum va submina această competitivitate. Vă mulțumesc, am și eu câteva întrebări, spune domnul președinte. Putem lucra bine doar dacă ne odihnim bine, dacă dormim uh, bine și ne așteptăm ca toată lumea să lucreze minunat. Dacă oamenii nu pot uh, dormi bine, trebuie să ne, să ne întâmplăm de ce se întâmplă acest lucru. Dincolo de cifrele deceselor, știm cu toții că zgomotul ne uh, afectează sănătatea. Uh, și apoi s-a spus că de ani de zile, dacă nu chiar de, un, de mai mult de un uh, deceniu, uh, Comisia Europeană încearcă să pună în aplicare această directivă. Apoi există anumite uh, valori limită ale substanțelor poluante care nu pot fi depășite în anumite în orașe. Pentru zgomot nu există asemenea plafoane maxime, valori care trebuie să fie respectate. Știm că există efecte dăunătoare pe care, desigur, trebuie să le reducem. Și aceasta este prima întrebare. De ce nu există asemenea valori limită? Și apoi, uh, știu că deja de mai mulți ani exista această idee de a impune o limită de viteză de 30 de kilometri uh, pe oră în uh, orașe. Știm că o asemenea limitare a vitezei ar avea ar avea beneficii pentru reducere, din punctul de vedere al reducerii victimelor accidentelor rutiere, în plus ar fi beneficii și pentru reducerea poluării uh, sonore. Și Parlamentul European a susținut această idee de impunerea acestei limite de viteză și veți veni vreodată cu această propunere care are potențialul de a fi atât de benefică și apoi uh, Experiența mea îmi spune că în zonele poluate din punct de vedere sonor trăiesc uh, oamenii care, care nu câștigă atât de mult. În uh, zonele survolate de avioane când decolează sau când aterizează acestea, nu trăiesc oameni care câștigă 5.000 de euro în fiecare lună. Deci trebuie să ținem cont și de dimensiunea socială a a acestei poluări sonore. Și acum aveți fiecare dintre dumneavoastră 5 minute la dispoziție pentru a răspunde acestor întrebări. Thank you very, thank you very much. Sie können auch in Ihrer Muttersprache reden. Puteți să vă folosiți și uh, limba maternă. To me in English, I'm sorry. <laughs> I admit this, and I'm sorry for this. Um, well, first of all, thank you very much for the question. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Mă bucură să văd că sunteți atât de interesați în acest dosar. Neavând decât 5 minute la dispoziție, o să mă concentrez pe cele mai importante întrebări, nu pe toate. Însă majoritatea întrebărilor se refereau la cifra celor uh, morți prematuri între 30 și 50 de mii. E o cifră nu pe care a inventat-o comisia. Ea vine din uh, raportul uh, Agenției Europene de Mediu, Zgomotul 2014, publicată pe internet și mai sunt și alte studii de la RVM. Încă o dată spun, cifrele probabil reprezintă o subestimare a realității. Din câte știu, se bazează pe studii epidemiologice care arată corelația dintre poluarea sonoră și cauzele de deces. Și asta mă duce la alte întrebări. Care sunt aceste cauze de deces? Uh, tulburările de somn, stresul și bolile cardiovasculare. Toate acestea sunt asociate cu poluarea sonoră, efectele sunt clare, comunitatea științifică are o poziție clară în acest uh, sens, Organizația Mondială a Sănătății, experții de acolo lucrează la niște studii de sinteză, încercând să evidențieze corelațiile dintre poluarea sonoră și deteriorarea sănătății oamenilor. Așa s-au calculat acele decese între 30 și 50 de mii de decese premature. S-a făcut o corelație cu expunerea la poluarea sonoră și s-a dedus efectul direct. Dacă vreți să știi mai multe, v-aș recomanda să citiți acest raport, Zgomotul în Europa 2014. Găsiți și studiile pe care se bazează acest raport și, de asemenea, elementele respective se regăsesc și în liniile directoare prin polarea sonoră, de asemenea publicate pe internet. Asta în ceea ce privește decesele premature. Și, la fel, sper că am lămurit și problema sursei acestor cifre. Au fost uh, multe alte întrebări, o să încerc să le iau pe rând. Odată zgomotul de la căile ferate, de la vagoane și șine, uh, nu, directorul general nu se ocupă de așa ceva neapărat. Însă există un program finanțat de comisie pe acest plan, dar care nu se leagă de directiva pe care o discutăm noi aici, care e o directivă cadru mai curând. Însă există un program și Comisia Europeană a investit în aceasta. Întrebați în legătură cu costul eliminării vagonelor vechi, ar fi o idee și cu eventual subvenții pentru eliminarea vagonilor vechi, e o idee, o să discut cu colegii de la DGMUV. Nu știu cât timp am la dispoziție, nu o să pot răspunde la toate întrebările în detaliu, însă aș vrea să revin la un aspect. De ce nu s-a făcut mai mult, mă întrebați? Aici uh, avem o corelație de altfel și cu multe alte întrebări eu nu sunt politician, eu sunt un angajat al comisiei și nu eu decid ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă. Însă, altcineva întreba cât de mare este impactul financiar, de mari sunt costurile. Și cu ceva vreme în urmă am făcut un studiu care ne-a arătat că polarea sonoră are un cost societal de 14 miliarde de euro în fiecare an. Costuri de îngrijire a sănătății, pierdere de productivitate, pierdere de vieți omenești și costurile aferente. Deci asta ar fi o cifră aproximativă, categoric, dar este singura pe care pot să vă dau un prezent. De deci ce nu s-au făcut mai multe? Revin. Încercăm să facem destul de multe. Avem această directivă prin polarea sonoră din 2002 încoace. Noi o punem în aplicare, limitele atribuțiilor comisiei, evaluăm aplicarea acestei directive, să vedem dacă a funcționat și pe baza acestei evaluări sperăm să putem spune asta trebuie făcut. Limite, ținte de limitarea polorii sonore. Colegul meu poate să vă spună ce a relevat studiul în legătură cu aceste limite Însă, oricum, o să analizăm ce putem face în prezent și o să venim cu niște propuneri concrete. efecte asupra concurenței, cred că am discutat, există costuri ridicate, 14 miliarde, o sumă mare. Limitele de viteză, nu cred că acestea erau asociate cu directiva prin polarea sonoră, însă statele membre, asta pot să vă spun, pot veni cu măsuri menite a reduce poluarea sonoră. Multe state membre au spus că limitele de viteză sunt cea mai ieftină și eficientă metodă de a reduce poluarea sonoră și numărul accidentelor, de altfel. Însă trebuie văzut ce dorim, uh, trafic mai lent sau mai puțin zgomot, sau... trebuie să găsească un echilibru aproape de fiecare dată. Cred că am apucat să răspund cam la toate. A, comunitatea socială. Avem două studii pe care vi le-aș recomanda în acest sens. Unul se numește Impactul părului sonor asupra sănătății. Îl găsiți la ieșire, am lăsat câteva copii lângă ușă. Dacă nu-l mai găsiți, puteți să ne, ne-l cereți direct sau puteți intra pe internet și la politica Science for Environment o să găsiți aceste studii. Unul este cel pe care vi-l celălalt uh, este dimensiunea socială a zgomotului, lucruri pe care mă întrebați dumneavoastră. Pot să vă spun că există o interacțiune complexă între poluarea sonoră și sănătate. Uh, nu totdeauna cei mai bogați oameni locuiesc în zonele uh, cu nivel mai scăzut de zgomot și așa mai departe, dar corelațiile sunt complexe și aceste două studii pot să vă aducă mai multe răspunsuri, le puteți găsi pe internet, vi le recomand cu căldură, ele sintetizează uh, ultimele observații științifice. Vă mulțumesc. Acum aveți și dumneavoastră cuvântul, domnule Whittle. Very much for some, um... Mulțumesc foarte mult pentru întrebările noastre. Cred că domnul Berger a răspuns la foarte multe dintre ele. Am să răspund la una sau două care mai rămas și eventual câteva cuvinte despre impactul acestei directive. S-a pus o întrebare despre momentul în care se vor introduce valori limite. În prezent nu există limite în END. opiniile sunt împărțite dacă aceste valori limite ar fi binevenite sau nu. Și revin la chestiunea referitoare la logica inițială din spatele acestei directive. Dacă limitarea acestor efecte ar trebui să se facă la nivel uh, local, la nivel de subsidiaritate, Însă, legislația cadru are o valoare proprie și s-au făcut estimări privind sursele din transport. S-au făcut progrese și în sectorul feroviar. A venit regulamentul privind limitarea poluării sonore de la cauciucurile, de la anvelopele de pe autoturisme și s-au făcut progrese și la nivelul unor industrii prin autoreglementare, dacă vă uitați la aviație. Chestiunea este delicată din punct de vedere politic, dar incontestabil producătorii de uh, roți de avion au făcut progrese considerabile. posibilitatea de a include în directivă aceste valori limită. S-a spus că dacă ar exista astfel de limite, acestea ar trebui să fie asociate clar cu sursa de zgomot. Pentru că diferitele mijloace de transport au efecte diferite asupra oamenilor. Să doar cam jumătate din persoanele intervievate de noi au sprijinit introducerea unor valori limite la nivel european. Tocmai deci, de, din cauza faptului că există convingerea largă răspândită că problema zgomotului cel mai bine este tratată la nivel local. Însă, multe voci au sprijinit eh, posibilitatea unor ținte de reducere a polorii sonore, pornind de la situația actuală. Deci s-ar putea eventual să avem o abordare mm, lipsită de forță obligatorie. Da, tocmai mi-am dat seama că am uitat să vă spun un lucru important. Ziua zgomotului există, 27 aprilie. Și încercăm, în fiecare an, 27 aprilie, ziua zgomotului, de existat există. Und damit Vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, atras atenția asupra acestei zile a zgomotului. Am încheiat prima parte a audierii. Vă mulțumesc pentru prezentare, pentru că ați răspuns întrebărilor și uh, vă rog să luați loc în sala pentru a putea trece la a doua parte a audierii. Invit pe Wolfgang Eberle, pe Marcus Hecht și pe Calum Thomas să vină la prezidiu. Bullshit. Bullshit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 Deci am ajuns la partea audierii care discută zgomotul cauzat de transport, de transportul rutier, de, tra- de transportul feroviar și cel aeronautic și dau în primul rând cuvântul domnului Wolfgang Eberle din partea Min- Ministerului pentru Mediu Conjurător, Energie, Alimente și Păduri din landul Renania-Palatinat. Aveți cuvântul, domnule domnule Eberle, timp de 10 minute. Stimate domnule președinte, stimați europarlamentari, domnilor și domnilor, aș dori să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la audierea de astăzi. Mă bucură faptul că pot să vă țin această prezentare, să vă arăt care este perspectiva din practică, dintr-un land german, din uh, Renania Palatinat și din partea Societății Germane pentru Acustică. Conform tratatelor europene, protejarea mediului înconjurător și a sănătății are o prioritate în rândul politicilor europene și este un lucru valabil și pentru măsurile privind transportul rutier. în uh, orice, orice zgomot care depășește 55 de decibeli uh, pe o perioadă de 24 de ore, conform directivei europene privind zgomul ambiental, este dăunător. De poluarea uh, aviatică, puțini uh, cetățeni sunt uh, afectați, însă aceasta este, aceasta, este, această poluare este mult mai acută în comparație cu poluarea rutieră și cea fer, feroviară. În ceea ce privește transportul feroviar, feroviar, cel mai dăunător este transportul feroviar de uh, mărfuri. Există mult mai puține persoane care sunt afectate de transportul, însă de transportul feroviar de mărfuri față de cel uh, feroviar în general. În foarte multe zone urbane există o concentrare, mm, o concentrare mare de, de rute uh, terestre. 24 24% din cetățenii europeni sunt expuși poluării sonore cauzate de transportul uh, rutier. Institutul Robert Koch deja din anul 2008 și din anul 2009 au publicat uh, informații relevante pentru Germania. Copiii, de exemplu, care trăiesc uh, în apropiere de asemenea străzi poluate sonor sunt, uh, provin mai degrabă din uh, familii dezavantajate social. din păcate, în ceea ce privește transportul rutier, nu există măsuri prin care um, poluarea sonoră poate fi redusă cu până la 10 uh, decibeli. În ceea ce privește transportul uh, feroviar de mărfuri, prin uh, o bună îngrijire a șinelor și prin schimbarea saboților de frână se poate reduce poluarea cu 10 decibeli. Asemenea, măsuri simple nu există în cazul uh, transportului rutier. Din potrivă, ar trebui să fie combinate mai multe măsuri pentru a ajunge la această reducere necesară. Zgomotul este dăunător din mai multe puncte de vedere. Îngreunează comunicarea, reprezintă un factor de stres, uh, deranjează calitatea vieții și uh, somnul. Um, riscul pentru a face infarct sau a suferi de alte boli cardiovasculare crește. Există o corelație între zgomotul uh, um, poluarea sonoră și apariția și manifestarea depresiilor. Pe această imagine vedeți uh, pe axa X uh, zgomotul și pe, celălalt, pe, pe cealaltă axă efectele asupra sănătății și este o idee foarte bună ca aceste informații să fie colectate pentru a înțelege care, care sunt efectele poluării uh, sonore și prin intermediul, intermediul actualizării directive privind zgomotul uh, ambiental. Însă nu este, nu este clar uh, nu este clar care este pragul de poluare sonoră relevant. Dacă riscurile sunt mai mari pentru depresie cu 9%, atunci oare un risc suplimentar este acceptabil, este tolerabil sau nu? Când este vorba de sănătate, acestor întrebări nu, știința nu poate găsi un răspuns și nici nu ține de uh, competențele autorităților locale, ci din potrivă, factorii de decizie naționali și europeni sunt cei care trebuie să abordeze și să găsească soluțiile potrivite, să pună la dispoziție finanțarea necesară pentru aceste măsuri. Există o serie de măsuri care pot combate poluarea son- sonoră. Sunt măsuri uh, cunoscute, de exemplu, Um, reducerea zgomotului la sursă, combaterea diseminării uh, polorii sonore sau, de exemplu, uh, ferestre antifonice. Și este evident că o singură măsură nu este suficientă, ci trebuie să combinăm mai multe, mai multe asemenea măsuri. Uh, Chiar și în, uh, în Germania, până acum, nu există posibilitatea și necesitatea punerii în aplicare acestor, a tuturor acestor măsuri. Odată cu intrarea în, aplic- uh, în vigoare a acordului climatic de la, de la Paris și odată cu uh, noile acte legislative privind bunătățirea calității aerului, este evident că peisajul urban uh, se va schimba în următoarele decenii, ceea ce reprezintă o mare șansă și pentru uh, poluarea, combaterea poluării sonore. Pentru că aceste procese să se desfășoare într-un mod țintit, cred că ar trebui să decidem niște obiective obligatorii. deosebit de eficace sunt măsurile impuse la a, sursă și Europa are un rol de, a, de are o poziție de lider a, din acest punct de vedere. De exemplu, a, regulamentul din anul 2015 privind zgomotul cau- a, cauzat de autoturisme. A, Însă, mi se pare că am ratat anumite șanse conform autorității pentru mediul înconjurător din Germania. Abia în anul 2037 acest regulament va duce la o îmbunătățire a situației. Și acest lucru va însemna, de, va însemna de fapt o reducere cu un singur uh, uh, decibel. Există însă posibilitatea revizuirii acestui act legislativ. Pentru anul 2017 a fost comandat un studiu de către Comisia Europeană și în urma rezultatelor acestui studiu, Comisia Europeană poate veni cu o propunere de revizuire a legislației și există uh, un potențial mare din punctul de vedere al, uh, al cauciucurilor, al anvelopelor uh, autoturismelor, și există un potențial de asemenea reprezentat de suprafața carosabilului, care poate reduce de asemenea uh, zgomotul. Zgomotul este o temă foarte, foarte complicată care trebuie abordată din mai multe puncte de vedere. În dreptul mare avem nevoie de o politică coerentă, Știm că există o carte verde din anul 1996 privind viitorul politicilor care țin de zgomot și aceasta ar trebui să se transforme într-o carte albă. Aceste obiective nu pot fi realizate pe plan național dacă, dacă ambiția pe plan uh, european nu este suficient de mare. Ich möchte zusammenfassen. Și permiteți-mi să rezum. În acest moment, uh, factorii decizionali locali se confruntă cu o serie de obstacole pentru punerea în aplicare a unor măsuri eficace. Principala dificultate este reprezentată de faptul că prea puține măsuri de combatere a polării sonore pot fi puse în aplicare. În temeiul uh, tratatelor europene ne spun că trebuie să protejăm uh, sănătatea și mediul înconjurător, ceea ce nu se întâmplă până, ceea ce nu se întâmplă în mod suficient uh, până acum. Este evident că avem nevoie de o foaie de parcurs europeană, de o politică solidă europeană care uh, trebuie să plece de la dezvoltarea, transformării cărții verzi din 1996 într-o carte albă plecând de la cartea verde respectivă, directiva europeană privind zgomotul ambiental a devenit un act legislativ important. Știm care este nivelul zgomotului acum în Europa și câți uh, cetățeni sunt uh, afectați, însă trebuie să facem uh, al doilea pas, să transformăm și mai mult această directivă. Mie mi se pare că trebuie să un pas absolut necesar va fi uh, introducerea unor uh, valori limită și am putea să ne orientăm după cei 55 uh, de decibeli amintiți de Organizația Mondială a Sănătății și aceste obiective sunt, aceste valori limite sunt deja uh, amintite în Cartea Verde din 1996 și mie mi se pare că introducerea unor asemenea valori limită ar, ar respecta principiul subsidiarității. Statele membre ar avea putea să um, atingă aceste obiective în, urmând, respectând un uh, propriu uh, calendar și astfel am putea să avem o abordare cuprinzătoare în care să ține seama atât de poluarea sonoră, dar și de poluarea cu alte substanțe chimice. Vă mulțumesc, are acum cuvântul domnul Marcus Hecht de la Universitatea Tehnică din Berlin. Ladies and gentlemen. Stimate domnule președinte, stimate doamne și domni, vă mulțumesc că ne-ați dat ocazia să vă vorbesc despre această temă Reducerea poluării sonore este posibilă dacă se îmbunătățește directiva europeană de resort și acest noi al TSI. Cum? Ei bine, planșa următoare ne arată cum. Hărțile polorii sonore trebuie să fie citite în felul următor. Unde e cu roșu, nu e de trăit. Vedem aici un oraș de pe Rin. Niciuna din case nu e într-o zonă locuibilă. Poluarea sonor e îngrozitoare acolo. Niveluri de peste 55 de decibeli s-au înregistrat în câteva rânduri. Acest prag de 55 trebuie ținut minte, pentru că mai bine de 6 milioane de germani sunt expuși la niveluri de poluare sonoră de peste 55 de decibeli, în unele zone chiar peste 85 de decibeli. Și de aici și protestele repetate împotriva acestei situații. Ce se face? Aveți această hartă efectelor poroii sonore de la care aferată. Sunt uh, măsuri voluntare și măsurarea se face doar în zona de iradiere, nu la sursă. N-am să intru în detalii, dar rezultatul este absolut inacceptabil. Autoritatea Federală a Căilor Ferate a redactat o serie de chestionare și vedeți aici întrebarea cât de mulțumiți sunteți cu măsurile luate până acum de reducerea poluării sonore și vedeți că 1% dintre respondenți sunt satisfăcuți și restul nu. Ce se întâmplă? Se continuă cu politicile de până acum, dar vine în plus o nouă îndoctrinare a persoanelor afectate care trebuie să accepte uh, situația și să se resemneze. Asta este situația în prezent, inacceptabilă din perspectiva mea. Trebuie să avem, în schimb de asta, măsuri de a reduce zgomotul sub pragul de 55 de decibeli. Și doamna Meissner are dreptate. Ce trebuie făcut în 2003? Proiectul Stairs a arătat că se impune reducerea poluării la sursă. Singura țară care a luat măsuri a fost Elveția. Nici un stat membru al UE nu a luat vreo măsură bazându-se pe rezultatele acestei cercetări europene. Trebuie redus zgomotul la sursă, în construcția locomotivei, pe șină, de asemenea, atrage atenția aceasta este limitarea înălțimii barierelor la 2 metri, cum se face în Suedia în prezent. Cum putem atinge acest obiectiv? Odată, planul de măsuri trebuie să includă un calendar de reducere a poluării cu scopul de a atinge pragul de 55 de decibeli și nu trebuie să se includă măsuri tehnice lipsite de relevanță care nu dau niciun rezultat. Trebuie să existe obiective clare. Dacă nu ai obiective clare, pierzi vreme. Și apoi, stații de monitorizare a poluării sonore, stații independente, ar trebui să fie instalate la distanță de câte 100 de kilometri pe aceste linii. Rezultatele trebuie publicate permanent pentru a putea controla eficiența măsurilor luate. Vedem ce s-a făcut în Suedia din 2003 încoace. Există aceste stații de monitorizare și dau rezultate foarte bune. În Europa înregistrăm o creștere a poluării sonore din cauza oboselii materialului rulant, care este tot mai vechi, aceste frâne compozite se spune că vor duce la o scădere, dar nu există nicio dovadă clară pentru că nu există centre de monitorizare suficient de bine echipate pentru a demonstra această situație. Apoi, zgomotul TSI. Aici se impun toate condițiile de funcționare relevante. Cel mai adesea problema e la curbe un, uh, însă nu știm exact ce se întâmplă cu acest zgomot TSI la curbă. Știm care sunt decibelii, dar nu zgomotul TSI. Apoi, limitele ar trebui să coboare cu undeva între 5 și 15 decibeli. Asta s-ar presupune cam 2% din costul pe produs pentru reducerea zgomotului. Altfel, calitatea atinsă nu este suficientă. Un exemplu ar fi bombardier, producătorul de material rulant, care și-a închis acum uh, centrul uh, de tehnologie împotriva poluării sonore, pentru că nu există cerințe. Faci vehiculul, pui la teste, vezi dacă funcționează și pentru industrie e în regulă. Dar uh, o astfel de practică este inacceptabilă dacă ne gândim la competitivitatea produselor noastre. Dacă vrei valoare ridicată, te trezești că îți pierzi competitivitatea produselor. Și apoi o chestiune de competență. Dacă nu ai competență, costurile sunt uriașe și rezultatele sunt zero. Competența îți dă voie să faci multe cu costuri reduse, dar asta nu se întâmplă în domeniul feroviar. Și apoi calitatea șinelor. Avem aceste definiții privind calitatea șinelor în TSI INS și TSI pas Aici se explică că acest zgomot nu vine doar de la vehicole, ci și de la șină și dacă nu ai limite pentru șine, nu faci nici un progres în încercarea de a limita poluarea sonoră feroviară. Există soluții tehnice. În 1996, un test în Bavaria, s-au atins uh, cote de minus 25 decibeli. Știm, prin urmare, că se poate atinge această limită de 55 chiar și pe liniile intens utilizate. De asemenea, acest dispozitiv japonez Toyo Denki este cu 20 decibeli mai puțin uh, nociv decât uh, echivalentul european. De asemenea, există trenuri silențioase vândute de europeni în Japonia cu 12 decibeli mai discrete decât produsele echivalente vândute în Europa, pentru că nu există cerințe specifice la nivel de funcționare. Există doar cerințe la deplasare dintr-o zonă în alta. de ce există regulamente europene extrem de severe atunci când e vorba de emisiile uh, provocate de uh, transportul feroviar, dar în materie de zgomot nu se cere nimic concret. Dacă vă uitați la americani, ei au limite pentru poluarea sonoră și Nici în America, prin urmare, nu se face mare lucru, dar mă întreb de ce, de unde această lipsă de ambiție în Europa în materie de legislație împotriva polorii sonore provocate de transporturile feroviere. La fel, zgomotul TSI, o altă chestiune, s-a înregistrat uh, o creștere doar de un decibel, 10 ani ca limită. Păi s-a anunțat o creștere de la 2 la 5, dar ediția a treia, din 2014 încoace, nu s-a mai spus nimic. Asta e problema majoră pe care o avem. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, ajungem la următoarea prezentare din partea domnului Vitor Grol din uh, Varșovia, din Polonia. Panie Przewodniczący, Panie Posłanki, Panowie... Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați invitați. Poruszyć problem i przedstawić Państwu sytuację hałasu kolejowego, która panuje w Polsce. În scurta mea prezent, uh, intervenție o să vă prezint problema zgomotului cauzat de traficul feroviar din Polonia. Un cetățean de rând este confruntat cu problema zgomotului cauzată de transportul feroviar, de cel rutier sau cel cauzat de uh, fabrici, de industrie. Pentru cetă- pe, pe cetățean nu-l interesează care este sursa zgomotului. Însă, diferite analize și studii ne arată că intensitatea zgomotului este percepută în mod diferit. Zgomotul cauzat de transportul feroviar este perceput a fi cel mai redus, cel mai înalt ca percepție este cel uh, cauzat de transportul rutier. Combaterea polării sonore poate lua forma reducerii um, numărului de persoane care sunt expuși la această poluare. Și pentru acest și în plus putem recurge la măsuri care combat uh, poluarea sonoră la sursă, însă toate măsurile pe care le întreprindem pot să limiteze competitivitatea anumitor sectoare. Au existat uh, și situații în care nivelul uh, polorii sonore, de fapt, a crescut în loc să scadă. După cum s-a menționat deja, poluarea sonoră poate fi combătută la sursă sau uh, prin intermediul altor metode densitatea populației, densitatea infra- infrastructurii, intensitatea traficului, uh, diferitele tipuri de, de vehicule sunt uh, factori de care trebuie să ținem cont. Și acești factori trebuie să fie uh, trebuie să fie abordați cu cu mare uh, precauție și există și o, serie de alte măsuri care pot combate poluarea sonoră, cu excepția celor, uh, celor care o combat la sursă. Și vedeți pe această imagine toți acești factori, vedeți uh, cea mai mare, vedeți densitatea populației din Europa și puteți compara Uh, zona cu cea mai mare densitate a populației din Europa, cu zona din, uh, cu densitatea populației din Polonia. Puteți face o comparație și cu indexul privind industrializarea uh, Poloniei, care este mult mai dus decât industrializarea din Germania sau din Elveția sau din țările de jos. Într-o perspectivă practică, poluarea sonoră cauzată de, de, de transportul feroviar depinde de foarte mulți factori care sunt strâns uh, interconectați și se influențează reciproc. Pe această imagine putem vedea care este situația din Polonia. Și care este situația din Polonia? Am analizat aproximativ 1000 de kilometri, o suprafață de 1000 kilometri pătrați. Și, o, și vedeți și o, un extras cu o bucată dintr-o hartă. Există foarte multe hărți ale care surprind zgomotul pentru zonele urbane, hărți care ne arată că persoanele amenințate de zgomot în, în Polonia nu sunt atât de numeroase în comparație cu alte, sta- cu alte state. Informațiile uh, și datele variază în funcție de, în funcție de perioada zilei. Pe noaptea, noaptea, de exemplu, sub 1% din, din acești oameni sunt uh, afectați de poluarea sonoră. În Polonia combatem poluarea sonoră prin uh, instalarea unor sabos de frână din material compozit pe vagoane, vagoanele de marfă. Și uh, valoarea poluării sonore a scăzut, a scăzut în mod uh, constant. Totul, totul depinde de uh, cât de des se frânează, cât de mult se folosesc aceste vagoane de marfă. Dacă este nevoie să se frâneze mai des, atunci Um, diferența între saboții de frână uh, uh, tradițional și din material uh, compozit devine una tot mai mare. Care este însă problema majoră cu care ne, ne confruntăm? Uh, Aceasta apare în momentul în care nu există posibilitățile tehnice de monitorizare a surselor de zgomot și datele pe care le-am, le-am colectat îmi permit să adresez următoarea întrebare. Zgomotul uh, cauzat de transportul feroviar reprezintă o problemă majoră în Polonia se pare, și acest lucru este, este confirmat și de uh, raportul uh, principalei autorități care se ocupă de mediul înconjurător, deci se pare că zgomotul cauzat de transportul feroviar nu ar avea uh, o importanță atât de mare, pentru că zgomotul cauzat de transportul rutier este mult mai important și, în plus, nu trebuie să uităm de factorul reprezentat de densitatea populației. Care este însă, um, cât de mare este piața din Polonia? Există 200 de societăți uh, comerciale care uh, se ocupă cu transportul uh, feroviar, ceea ce reprezintă aproximativ 20% din piața europeană. 85% din aceste vagoane sunt uh, vagoane de marfă, restul de 15% a materialului rulant sunt, uh, nu sunt vagoane de marfă. și 8% dintre aceste uh, vagoane au fost prevăzute astfel încât să respecte specificațiile tehnice pentru interoperabilitate când, ține, când, vine, când vine vorba de zgomot. Un număr mare respectă aceste norme, însă 16.000 de vagoane au roți um, au roți cu saboți uh, monobloc, deci aproximativ 50%, mai precis 47, 47% din uh, vagoanele europene cu asemenea sistem de frânare se regăsesc în Polonia. Și cum putem să modernizăm aceste vagoane uh, vechi, cum putem, oare putem să impunem uh, normele TSI zgomot aici. Dacă vom face acest lucru, uh, va fi afectată competitivitatea acestui sector și mărfurile s-ar putea să fie transportate mai degrabă pe străzi. Costurile acestor acest, uh, moderni, uh, acestei modernizări tehnice ar ajunge până la aproximativ 500 de milioane de euro. În ceea ce privește frânele din material compozit, există obligativitatea ca roțile monobloc să fie introduse peste tot ceea ce ar uh, face ca costurile să crească de șapte ori. Și în acest context trebuie să să ajungem la concluzia că o competitivitate redusă a transportului feroviar ar însemna un câștig pentru transportul rutier un tren reprezentat din 60 de vagoane reprezintă aproximativ 60 de uh, tiruri care ar urma să circule prin orașele noastre. Și această diagramă vă arată că transportul rutier s-a dezvoltat cel mai uh, rapid și că piața și că piața, ponderea reprezentată de transportul feroviar a, a rămas la un nivel constant și în acest context aș avea câteva întrebări. Si. Białej Księgi dotyczącej transportu, która... Există câteva orientări generale ale Comisiei Europene, există o carte albă privind transportul, și unul din uh, obiectivele mm, decise este ca cel puțin 30% din uh, mărfuri să nu mai fie transportate pe străzi, ci pe șină, însă ne confruntăm cu aceste costuri uh, mari ale transportului feroviar și cu probleme legate de competitivitate. Promo- promovarea transportului feroviar Oare trebuie să fie atât de scumpă? Și mai există și o altă întrebare. Poate va trebui să ținem cont de interesele fiecărui stat membru în uh, parte și vă mulțumesc pentru atenție și îmi cer scuză pentru că am depășit timpul pe care mi l-ați alocat. Vă mulțumesc, care acum cuvântul domnul Calum Thomas, profesor pentru aviație durabilă la Universitatea Metropolitană din Manchester. Good afternoon. Bună, bună ziua, mulțumesc domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș vrea să vorbesc despre poluarea sonoră din aviație. După cum știm, transportul aerian are un rol foarte important în dezvoltarea economică a Europei și aeroporturile din Europa uh, se dezvoltă ca reacție la cerere. Creșterea va continua și în deceniile următoare. Aviația are deja un impact asupra sute de mii de oameni, poate milioane de oameni din Europa în fiecare zi. Problema cu care ne confruntăm este următoarea. Se pare că problemele de poluare sonoră se vor înrăutăți în viitor. Iar uh, ceea ce are implicații asupra sănătății, asupra calității vieții oamenilor, Oamenii sunt mai sensibili la zgomotul produs de aeronave decât la alte forme de eh, zgomot din alte sectoare de transport. Eh, în momentul în care un avion îți urvolează casa, te gândești la riscul eh, pe care îl ai când trăiești sub o rută de transport aerian și ne gândim la acest lucru când are loc un accident aviatic uh, undeva. Deci oamenii sunt mai sensibili. De câțiva ani studiem această problemă la Universitatea din Manchester și am constatat că multe aeroporturi europene uh, sunt deja supuse unor constrângeri privind operațiunile lor din cauza zgomotului. Sunt închise noaptea, de exemplu, și aeroporturi care își ating maximum de capacitatea și care vor să se dezvolte, să construiască noi piste, se pune problema polorii sonării pentru a nu permite aeroportului să crească. Cele mai mari aeroporturi din Europa sunt cele care sunt cele mai apropiate de aglomerările urbane. Problema aceasta a zgomotului nu se va îmbunătăți. Din contră, se va înrăutăți la unele aeroporturi, mai ales la cele care se dezvoltă rapid, pentru că rata creșterii în acest sector de transport este mai mare decât rata dezvoltării tehnologice. Deci mult mai multă lume va fi expusă poluării sonore și mai multor evenimente provocate de poluarea sonoră. Dar dacă se construiește infrastructură nouă, cum ar fi o pistă sau se restructurează baza aeroportului pentru a face față cererilor de capacitate, atunci mulți mai mulți oameni vor fi expuși la poluarea sonoră decât inițial și sunt foarte sensibili. Mai există o problemă și anume se schimbă și atitudinile oamenilor nivelurile de zgomot acceptabile în trecut nu mai sunt acceptabile acum. Oamenii s-au îmbogățit, au așteptări mai mari privind calitatea vieții. Iar în Europa, oamenii se exprimă mult mai vocal pentru că a crescut democratizarea și își exprimă opțiunile și opoziția mult mai vehement ceea ce înseamnă că opoziția față de creșterea aeroporturilor va crește și ea în continuare. Am auzit de la antevorbitori care sunt consecințele expunerii la poluarea sonoră. Nu le voi lista, dar se pare că cele mai importante sunt, uh, eu știu, impactul asupra sănătății, tulburări de somn, tulburări de învățătură la școală și multă lume spune că uh, tulburările și enervarea provocată de zgomotul de fond în care își trăiesc viața. Uh, acești factori ai enervării și deranjării sunt, cele care, sunt cei care duc la opoziția față de creșterea aviației și la uh, aeroporturilor. Deci, vorbim de efecte asupra sănătății, asupra învățării, asupra somnului, ceea ce se corelează foarte bine cu expunerea la zgomot. Dar enervarea, faptul că îți afectează percepția privind nivelul acceptabil de zgomot, este afectată de o serie de factori neacustici și există și variații individuale. Și tocmai aceste chestiuni sunt cele care duc la opoziție și la plângeri. Aceste chestiuni în sine sunt uh, mediate de o serie de factori de origine neacustică. Dacă nu, de lucrul acesta depinde de o serie de factori, cum spuneam. Depinde de stilul de viață, dacă trăiești mai mult în interior sau afară, dacă locuiești la țară sau în oraș, de cât de bogat ești, de așteptările privind calitatea vieții, dacă ești proprietarul casei în care trăiești, dacă te tem de accidentele aviatice, dacă te tem că o să scadă prețul casei, și cercetările noastre arată că oamenii se sperie, se, tem de viitor, pentru că în ultimii 10 ani viețile noastre s-au schimbat extraordinar de mult. Și zic, dacă în 10 ani uh, viața mea s-a schimbat atât de mult, ce o să fie peste 10 ani cu calitatea vieții și, bineînțeles, este afectat dacă ai vreun beneficiu din, de la aeroport. Dacă lucrezi la aeroport, tolerezi lucrurile. Dacă nu lucrezi la aeroport, de ce ai suporta acest deranj. Cercetarea arată că vreo 30% din această enervare este legată de zgomot, 30% este legat de factorii neacustici și 30% ține de variațiile individuale, pentru că știm cu toții că sunt oameni foarte, foarte sensibili și alții care nu sunt atât de sensibili. Deci aici e vorba de două chestiuni și iată-le aici rezumate. Pe de o parte expunerea la zgomot și apoi reacția oamenilor la acel zgomot. Pe de o parte vorbim de tipul de aeronavă, număr în momentul din zi iar celălalt uh, se referă la percepție și la factorii neacustici. Expunerea la zgomot uh, este măsurată prin monitorizare și modelare, cum s-a spus mai devreme, iar atitudinile se măsoară prin uh, studii, consultări și plângeri. Și vedem foarte bine că aceste chestiuni sunt controlate și variază foarte mult. Sistemul de reglementare care există în Europa uh, arată diferența dintre expunerea la zgomot și atitudinile față de poluarea sonoră. Există, uh, acceptă faptul că există variații în atitudinile oamenilor față de aeroporturile din Europa, calitatea vieții, așteptării, bogăție și există un grad de flexibilitate. Uh, zgomotul poate fi acceptat la nivel local, de exemplu, există planuri de acțiune pentru combaterea zgomotului la nivel local, susținute de uh, consultări publice, dar de asemenea acceptă faptul că trebuie să existe limite, cum s-a arătat și mai devreme, pentru a proteja sănătatea, somnul și, în anumite țări, și procesul de învățământ și în conformitate cu principiul subsidiarității, reg regulamentele uh, prevăd uh, planificarea utilizării terenurilor. Problema cu care ne confruntăm este că aeroporturile sunt active fixe. Nu, aeroportul e fix și o să fie acolo pentru totdeauna. Sunt foarte puține exemple în care s-au mutat aeroporturile dintr-un loc într-altul, la München și la Atena, dar nu se rezolvă problema, pentru că se creează o problemă nouă în altă parte. Și în realitate, niciodată nu o să existe o soluție tehnică pe termen lung. Avioanele nu pot fi silențioase. Deci e nevoie de o nouă abordare care să facă diferența între expunerea la poluarea sonoră și atitudinile oamenilor. Trebuie să reducem uh, aceste limite pentru a proteja sănătatea, somnul și procesul de învățământ. Și putem să facem o serie de lucruri uh, care sunt listate acolo. Dar trebuie să influențăm și atitudinile oamenilor. Milioane, se cheltuie milioane sau miliarde de euro pentru a reduce Uh, nivelul de zgomot al unui avion cu un decibel, dar un decibel nu se percepe. Deci uh, valoarea este în ceea ce privește, eu știu, valoarea OACI care a dus la certificarea avionului respectiv. Trebuie să găsim îmbunătățiri tehnologice sau de funcționare pe care să le accepte comunitățile locale, pentru că altfel nu valorează nimic E nevoie de cercetare ca să înțelegem factorii acustici, dar să vedem, trebuie să vedem dacă oamenii sunt deranjați sau nu. Aeroportul trebuie să întreprindă acțiuni pentru a promova toleranța zgomotului, acolo unde zgomotul nu poate fi eliminat ceea ce înseamnă îmbunătățirea comunicării, înseamnă limitarea zgomului, niște anvelope de poluare sonore, să li se spună oamenilor că vor fi protejați în viitor, aeroportul trebuie să investească în comunitate ca să-i motiveze pe oameni să accepte zgomotul și e nevoie de compensații în situații extreme, să li se permită oamenilor să se mute. Este în interesul aeroportului pentru că ei vor să-și dezvolte afacerea. Și aici vreau să pun o întrebare. Cum poate Uniunea Europeană să contribuie uh, și să ajute aeroporturile să întreprindă asemenea uh, acțiuni. Ce putem face în viitor? Limitarea uh, expunerii la zgomot pentru a proteza sănătatea, cele mai bune practici pentru a compensa creșterea, cercetarea factorilor neacustici pentru a uh, modifica atitudinile, participarea comunității reală în dezvoltarea aeroportului, iar aeroportul trebuie ca să facă în așa fel încât orașele să fie locuri în care oamenii să dorească să locuiască și numai astfel putem să asistăm la dezvoltarea aeroporturilor și la o dezvoltare durabilă. Mulțumesc foarte mult! Ja, vielen Dank. Mulțumesc! A fost patru prezentări dificile și acum putem să adresăm întrebări. Prima este Ghezina Meissner. Mulțumesc! Da, mie mi s-au părut a fi prezentări interesante și ultima prezentare s-a referit la o întrebare pe care doream și eu să o adresez. Se pare că există o percepere subiectivă și mai puțin obiectivă a, a zgomotului. Și aș dori să uh, întreb antevorbitorul, penultimul vorbitor, V-ați referit la expunerea la zgomot și este vorba de, de decibeli sau de percepția oamenilor. Și nu știu, domnul, domnule Brecht, cred că ne-ați prezentat dumneavoastră o imagine. A spus că foarte mulți oameni uh, suferă datorită zgomotului și doream să știu cum a fost adresată în, în, întrebarea. A fost vorba de zgomot măsurat sau de uh, percepția că zgomotul deranjează. Și revin la domnul Thomas acum. Am auzit de linii de rute aeriene care nu pot survola um, zone rezidențiale datorită faptului că locuitorii acestor zone s-au uh, plâns de zgomot, chiar dacă în anumite domenii zgomotul nu putea să fie perceput pentru că sursa sa era prea îndepărtată, era prea sus. Deci, uh, mie mi se pare că uneori avem nevoie de o abordare psihologică în, uh, în, uh, în politică. Poate ar trebui să avem o nouă abordare, să spunem că zgomotul aviatic este un lucru bun pentru că el aduce locuri de muncă cu sine, de exemplu. Și apoi, o a doua întrebare, la care poate găsiți un răspuns mai rapid. Nu mai știu în care prezentare s-a, s-a amintit uh, costul de 40 de miliarde de euro cauzat de poluarea sonoră și cât ar costa măsurile de reducere a poluării sonore. Și a treia și ultima întrebare este următoarea. S-a calculat ce înseamnă e-mobilitatea pe străzi uh, dacă, de exemplu, ar fi înlocuite autoturismele cu autoturisme, um, autoturismele tradiționale cu autovehicule um, autovehicule electrice. Dziękuję szczególnie panu profesorowi. Vă mulțumesc. Aș dori în mod uh, specific să mulțumesc domnului uh, profesor Hecht care, în mod specific, s-a referit la utilizarea unui anumit, uh, un, anumit tip de frână pentru reducerea zgom- zgomotului. Eu consider că dacă lucrăm la o directivă în acest sector, aceasta trebuie să plece de la analizarea situației uh, reale. Nu putem să ne bazăm pe observații. Uh, și anume dacă un anumit stat membru a introdus o soluție, aceasta nu poate fi preluată automat de celelalte state membre fără a ști care sunt costurile, care ar fi consecințele, toate consecințele introducerii unui nou, nou act uh, normativ care poate ar putea uh, limita competitivitatea, ar putea frâna creșterea economică și influența în mod negativ piața liberă și până la urmă foarte posibil nici măcar nu ar reduce zgomotul. S-a spus că este imposibil să reducem cu totul uh, zgomotul și că de altfel există o legătură strânsă și cu evoluțiile, cu dezvoltarea economică. În cazul în care zgomotul zgomotul, uh, discutăm despre zgomotul rutier și cel feroviar, o soluție simplă ar fi îndepărtarea zonelor rezidențiale de axele de transport. S-a insistat și asupra faptului că cel mai deranjant uh, zgomot este cel uh, feroviar și cel rutier. Un obiectiv al comisiei, prioritar al comisiei noastre este transferul mărfurilor de pe străzi, pe uh, șină. Și sper că toate soluțiile prevăzute în această directivă vor putea ține cont de competitivitate, de dezvoltarea economică și sper că se vor baza pe estimări um, fiabile când vine vorba de impactul pe care îl are zgomotul, poluarea sonoră asupra sănătății oamenilor. Deci sper că se va ține cont de, exper- de părerea tuturor experților pe care am ascultat astăzi. Mulțumesc. Am și eu câteva întrebări. De curând am citit un foarte interesant articol într-un ziar și anume uh, zgomotul păstrăzi ar fi uh, manipulat la omologarea de tip, un autovehicul, autovehicul nu trebuie să depășească 74 de decibeli, o motocicletă 80 de decibeli. Însă aceste valori limite, așa cum s-a întâmplat și cu scandalul diesel, sunt respectate doar în ciclul de testare. Um, și de fapt în viața reală autovehiculele sunt de patru ori mai mari. Mercedes a depășit de două ori uh, un BMW cu 72 de uh, decibel de, de, de, tot de, de patru ori mai, mai mult și există, un, uh, există o posibilitate în uh, sistemul gazelor de șapament care reduce acest uh, nivel de zgomot și uh, Um, sectorul producătorilor de autovehicule și de motociclete spune că aceste măsuri sunt uh, legale, nu ar fi niciun fel de problemă cu ele. Și aș dori să întreb ce poate să facă Comisia Europeană pentru ca pe viitor să nu ne confruntăm cu un, acest, cu un scandal similar cu scandalul uh, diesel, motorilor diesel. Și apoi, sursa zgom, uh, zgomotelor pentru în uh, rețelele TNT am cheltuit 12 miliarde de euro pentru pereții uh, anti, antifonici, de exemplu. Și însă, dacă am moderniza materialul rulant, am avea nevoie doar de 1,5 miliarde de euro. Și acest lucru nu se întâmplă. Însă pereții antifonici pe care vedem că, apară, că apar și în Cehia și peste tot și eu nu doresc să stau în tren și să nu mai văd uh, peisajul din jurul meu. În anumite zone aceste, acești pereți, acești, uh, aceste ziduri au ajuns la înălțimea de 6, 6 metri. Eu vin, vin din Berlin, am crescut cu zidul uh, Berlinului și, nu, și cred că există și alte soluții dincolo de acești pereți uh, antifonici. Și este un scandal faptul că se livrează material rulant uh, mai puțin zgomotos în uh, Japonia, dar nu și în Europa. Deci acolo pot fi respectate normele, aici nu. Este o situație similară cu emisiile de NOx. Normele au fost mult mai stricte în Statele Unite ale Americii, deci acolo au putut fi respectate și așa mai departe. Deci există posibilitățile uh, tehnice. Elvețienii deja au ajuns, au spus în această, în această situație. Din 2020 au introdus o, inter, o interdicție și dacă uh, industria poloneză produce anumite vagoane și dacă doresc să se bucure de o derogare, atunci nicio problemă să construiască în continuare vagoane zgomot- ă, zgomotoase. Însă, dacă, dacă ar fi în interesul lor să producă vagoane mai puțin zgomotoase, pe care ar putea să le vândă apoi pe, pe piața europeană. În Uniunea Europeană am luptat foarte mult și am pus la dispoziție 260 de milioane de euro pentru modernizarea transportului uh, feroviar de uh, mărfuri și am asigurat și o rată de cofinanțare de 20%. Am luptat foarte mult pentru acest lucru și această posibilitate nu este folosită de anumite state. Deci posibilitățile există și pentru susținerea competitivității și ar fi soluțiile potrivite. Și vă, aduc aminte cum este perceput uh, zgomotul. În Germania a existat o speță un uh, locuitor s-a plâns că uh, copiii în locurile de joacă ar face prea mult uh, zgomot și a cerut ca locul de joacă să fie închis la prânz între orele 12 și 14. Din fericire nu i s-a dat dreptate, însă exact aceeași este uh, și problema noastră, o problemă de percepție a zgomotului. Și ultimul punct, S-a spus că în Polonia costurile ar fi de șapte ori mai mari dacă trenurile ar fi modernizate. Eu nu sunt convins de acest, de acest preț de șapte ori mai mare. Uh, însă de ce? Pentru că în uh, Polonia nu există o vinetă pentru folosirea uh, străzilor. Pe șine, în schimb, există asemenea taxe de folosire a șinelor. Deci dacă transportul rutier este mai ieftin decât cel feroviar, situația nu se va schimba și cred că și din acest punct de vedere am putea interveni să creăm un, un stimulant economic pentru modernizarea materialului rulant. Cred că dacă există voința necesară, atunci vom reduce um, poluarea sonoră și vom înregistra mai puține uh, Uh, plângeri din partea populației. Și vă dau din nou cuvântul. Na pytanie przewodniczącego, skąd takie duże... Da, doream pur și simplu să răspund uh, președintelui care a întrebat de ce costurile din Polonia sunt atât de ridicate. Ei bine, în Polonia, Polonia este singurul stat care are în continuare acest sistem de curoți uh, monobloc și costurile sunt mult, sunt mult mai mari pentru modernizarea Uh, vecului material rulant. Sunt de acord în ceea ce privește noul material rulant. Acesta trebuie să respecte normele, însă când vine vorba de uh, vechile vagoane care deja de zeci de ani sunt în circulație, trebuie să ne gândim că înlocuirea roților, înlocuirea saboților de frână aduce cu sine uh, costuri foarte mari. Și doar așa am putea să respectăm normele europene. Uh, o să dau imediat cuvântul experților, însă mi-am adus aminte de un, uh, de un lucru pe care l-am uh, discutat de dimineață. În Suedia și în Finlanda nu pot fi introdus acești saboți de frână din material compozit pentru că ar reprezenta un factor de risc. Oricum, revenim la experți și dau cuvânt în primul rând domnului Eberle. Vă mulțumesc. Prima întrebare Uh, zgomotele sunt uh, măsurate, așa se întâmplă în uh, fizică. Apoi percepția este una subiectivă. Reacția la zgomotul rutier și cel fero- feroviar este una stabilă, deci la, nu știu, la 60 de decibeli, mult, lumea percepe acest zgomot ca fiind uh, deranjant care este marja de toleranță, desigur putem să discutăm această temă. Celelalte surse de zgomot nu au nicio legătură cu percepția, ci au o legătură cu fizica. Deci problemele legate de somn, uh, afectarea negativă a comunicării, creșterea riscului de uh, infarct, uh, toate acestea sunt explicate prin prin măsurători fizice și apoi dacă nu facem nimic împotriva polorii sonore și acest lucru ne costă bani, 6 uh, miliarde de euro în uh, Germania doar, care sunt cele mai eficace metode, uh, cu cât sunt recunoscute problemele deja din etapa de planificare, cu atât costurile vor fi mai reduse. În ceea ce privește transportul rutier, uh, mie îmi vin, uh, vin în minte în mod spontan două măsuri. În transportul, uh, în transportul rutier, de exemplu, am putea introduce o limită de viteză dacă am introduce o limită de viteză de 30 de km de km pe oră, am reduce cu jumătate poluarea sonoră și cu toate acestea am evita și uh, ambute, ambute, apariția unor ambutăiaje și o a doua uh, măsură se referă la suprafața carosabilului. Din acest punct de vedere, în ultimii ani au apărut uh, multe evoluții pozitive și noile suprafețe de carosabil pot uh, reduce cu 2-3 uh, deci, decibeli poluarea sonoră și costurile nu sunt uh, atât de ridicate. Costă cu 10% mai mult să construiești o asemenea stradă. Apoi, în legătură cu mobilitatea electronică, dacă plecăm de la premisa că zgomotul este produs de anvelope, și acesta ar fi efectul uh, principal. În afara zonelor urbane, mobilitatea electrică nu prea ne ajută. Eventual, în cazul tirurilor, unde uh, motoarele sunt sursa principală de, de, pentru zgomot, însă pentru ca autoturi, um, vehiculele electrice să contribuie cumva la reducerea poluării sonore ar trebui să fie într-un număr foarte mare și să respecte anumite limite de, uh, de viteză. Și apoi, normele privind măsurarea tuturor acestor uh, valori în ceea ce privește omologarea de tip autoturismelor, într-adevăr, s-a manipulat foarte mult până în anul 2014 și realitatea este mult îndepărtată față de ceea ce se măsoară în uh, laborator și lansăm un apel uh, Comisiei Europene în acest sens, pentru că uh, acestea sunt uh, problemele, autoturismele și motocicletele care nu respectă uh, normele legale. Mulțumesc, domnul Marcus Hecht. Sorry, sorry. Zur Lärmbelästigung, die 55... În ceea ce privește aceste valori, 55 de decibeli este o valoare care înseamnă un zgomot destul de puternic. și se află cu 30 de decibeli sub uh, nivelul la care sunt expuși uh, foarte mulți uh, oameni. Și dacă intrăm în această discuție, o putem purta timp de, de decenii fără a ajunge la o concluzie foarte clară. Deci mi se pare că această valoare limită de 55 de decibeli este una uh, esențială. Deci dacă dorim să amânăm lucrurile, să, să le întârziem, atunci putem începe și această dezbatere. Costurile uh, sunt legate strâns de competență. Uh, în ceea ce privește transportul aviatic, dacă planific un, uh, un, uh, o, aeron, o aeronavă, mă gândesc la numărul de locuri, la distanța pe care trebuie să o acopere, consumul kerosin pe kilometri, co- uh, zgomotul și costurile. Costurile sunt stabilite de la bun început și uh, zgomotul atunci uh, se va adapta. Uh, Uh, în ceea ce privește transportul uh, feroviar, dacă acesta se va, fi, uh, va fi continuat în forma sa actuală, 15-20% din piață va fi pierdută în următorii ani, însă pot recurge și la elemente inovatoare care să mă asigură o pondere mai mare a pieței, de exemplu plăcuțele de frână Uh, pentru vagoanele de marfă, reduc costurile cu 15-20% și am și uh, uh, rezolvat problema zgomotului. Însă, vagoanele din uh, Polonia nu pot fi modernizate prin asemenea plăcuță de frână pentru că parcurg o distanță diferită față de alte vagoane, deci uh, trebuie să le păstrez, uh, să le recuperez uh, uh, valoarea și apoi nici nu, în Polonia nu există alte sisteme de frânare. Este o, o, pro, o problemă similară care există și în Cehia. Nu se, din păcate nu se recuperează energia generată în momentul în care, se frâne, în care se frânează. Deci nu putem să ne gândim doar la costuri, pentru că dacă insistăm doar asupra costurilor, atunci putem să uităm orice măsuri de combatere a poluării uh, de poluare sonoră. Costurile pot fi neutralizate sau pot fi chiar uh, uh reduse dacă există o perspectivă mai cuprinzătoare. Și apoi, care este diferența pe perioada de iarnă între saboții de frână de fontă și cei din material uh, compozit. Mai ales uh, trenurile trenurile mm, foarte lungi, uh, reacția la mm, saboții de frână diferiți este în același timp una diferită. Deci trebuie să în seama de caracteristicile fizice și pentru și trebuie să existe aceste diferențe pentru că pur și simplu distanța de frânare este diferită de la un caz la altul. Cred că aceasta este, cred că aceasta este problema, însă trebuie să recunosc că trebuie să mai studiez această problemă. Cunosc foarte bine situația din Finlanda, în nordul uh, Finlandei nu există nu există um, electrificare și trenurile de marfă sunt relativ uh, grele, sunt lungi și atunci uh, saboții de frână de fontă funcționează mai bine, ceilalți nu, însă aici intervin și alți factori fizici, cum ar fi frecarea și așa mai departe. Exemplu pozitiv, uh, trenurile din uh, Rusia, care au de 60 de ani uh, s-au văzut din material compozit, care se comportă foarte bine și în Finlanda, însă normele tehnice sunt diferite pentru trenurile rusești. În legătură cu Suedia, mm, nu prea cunosc situația, însă pentru Finlanda cred că aș găsi o soluție. Păi să ne-o spuneți, să ne-o spuneți și nouă dacă o aveți. Domnul Grol. Nie chciałbym tutaj, żebyście Państwo odnieśli wrażenie, że Polska tutaj kilkakrotnie... Nu aș fi dorit să vă dau această impresie, pentru că de mai multe ori a fost citată Polonia, deci nu aș dori să stârnesc uh, impresia că în Polonia nu se face nimic pentru a combate zgomotul. Din potrivă, noile vagoane dispun deja de, de sistem, sisteme de frânare cu material compozit care uh, cauzează un nivel mai redus de zgomot. Problema este reprezentată de posibilitățile de finanțare unei operațiuni atât de complexă. Poate, dacă nu mă înșel, Uniunea Europeană cofinanțează doar în uh, cazurile în care sistemele de frânare sunt schimbate, însă nu cofinanțează și înlocuirea roților. În cazul în care ar fi introdusă o normă o, obligatorie TSI pentru vagoanele deja introduse pe piață, aceste costuri ar fi 80-90 de milioane de euro în fiecare an pentru a putea moderniza întregul material rulant, astfel încât să respecte noile standarde. Nu e niciun secret și vă pot spune că există datori importante ale acestui sector. Și apoi, Luptăm împotriva polării sonore, însă fondurile care pot fi alocate acestei combateri sunt totuși limitate, ceea ce um, reduce competitivitatea trenurilor ca mod uh, de transport și uh, este foarte posibil ca o mare parte a transporturilor să se îndrepte înspre străzi. Vă mulțumesc și în încheiere are cuvântul domnul Calum Thomas. To... Mulțumesc. Am să revin la sursele de iritare cu câțiva ani în urmă am fost la o întâlnire lângă aeroportul din București cu o serie de locuitori din zonă. Asta era înainte ca România să adere la Uniunea Europeană. Aveau părere bună despre aeroport, spuneau e un simbol, e ceva ce ne leagă de restul lumii. Cinci ani mai târziu au devenit adevărați europeni și dacă acum avioanele nu mai fac așa de mult zgomot, ei au început să se plângă în schimb despre zgomot. Ceea ce e bine. Trebuie să înțelegem această relație, pentru că atunci când uh, vorbim de aprobarea construcției unei noi uh, piste de decolare și așa mai departe, trebuie să găsim un echilibru între beneficiile economice pentru orașul și regiunea respectivă, pe de o parte, și problemele oamenilor din partea locului. Nu vorbesc de sănătate, vorbesc de deranj. Pentru că sunt unii care zbiară toată ziua și vecinii n-au nicio problemă, dar eu unul nu pot să înțeleg, nu știu cum s-ar putea ajunge cel mai bine la astfel de, un astfel de echilibru atunci când e vorba de a lua decizii și de a planifica. Vă mulțumesc că a fost o dezbatere interesantă, cu prezentări interesante, cu întrebări și răspunsuri interesante. Am încheiat această temă, care însă, de care ne vom ocupa și în viitor. Cred că există foarte multe soluții uh, tehnice. Mie mi se pare că cea mai importantă este voința politică. Și, desigur, atunci când discutam uh, finanțarea, am adresat această întrebare de ce trebuie plătită folosirea uh, șinelor, dar nu și folosirea străzilor peste tot în Europa cred că cei 80-90 de milioane de euro de care ați avea nevoie i-ați găsi foarte rapid dacă ați introduce o asemenea taxă uh, rutieră și astfel cred că am putea rezolva această problemă pentru că dorim să garantăm mobilitatea și în același timp să protejăm uh, mediul înconjurător și sănătatea oamenilor. Vă mulțumesc și continuăm imediat. Dumnezeu. May I ask you to sit down or leave the room because we have another... V-aș ruga să luați loc sau să părăsiți sala pentru că mai avem un punct de discutat. Înainte să trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, aș dori să mă refer la un alt punct, pentru că astăzi este alături de noi cineva care participă la ultima reuniune din Parlamentul European, Levente Boza, care timp de patru ani și-a desfășurat activitatea aici, am colaborat excelent și acum ne părăsește. Chiar dacă nu ne vine, nu putem să credem acest lucru, așa se întâmplă. Și cu această ocazie aș dori să-ți mulțumesc pentru colaborarea excelentă și competentă. Ne-am distrat mult împreună, am lucrat și foarte mult. Din păcate, colaborarea noastră se oprește aici, însă toate cele bune pentru viitor și sper că ne, ca drumurile noastre să se mai uh, intersecteze la un moment dat. is but thanks a lot it, could be a mistake da haben wir Luke Willems und I-am invitat pe Luke Willems și pe Ian Molema. Luke Willems este secretarul general adjunct al Benelux și Ian Molema este șeful Departamentului pentru Piața Internă, Benelux. Fiecare aveți cuvântul pentru 10 minute, vă rog. Thank you for the invitation. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru această invitație, o onoare pentru noi să fim invitați aici la Comisia Transporturi. Am venit să vă prezentăm uh, rezultatele uh, acestui raport al nostru privind transportul de marfă am descoperit o serie de lucruri interesante și dorim să vi le prezentăm uh, și dumneavoastră astăzi. Conținut o scurtă prezentare a acestei uniuni Benelux, care încă există, importanța transporturilor pentru Benelux, uh, câteva rezultate ale raportului nostru și perspective de viitor, ce vom face în perioada ce urmează și apoi concluzii. Iată, Beneluxul este un laborator în activitate în materie de cooperare regională. Noi suntem o organizație interguvernamentală ce unește trei țări, Belgia, Olanda și Luxemburg. Cooperarea regională este principala noastră activitate și la asta, într-adevăr, ne pricepem. în ultimii 70 de ani am creat uh, oportunități suplimentare pentru economia și pentru cetățenii țărilor noastre. N-am să mai intru în detalii în legătură cu Schengen, care a apărut uh, inițial în Benelux și apoi a fost uh, extins la nivelul altor state. În 2012, guvernele noastre au decis să creeze un nou tratat de, pentru Uniunea Benelux și acesta a presupus un nou nivel de cooperare între cele trei state. Primul obiectiv este aprofundarea cooperării între cele trei țări și, de asemenea, să amplifice rolul de pionierat pe care l-am jucat într-o Europa în continuă evoluție atribuțiile nu mai sunt acum doar economice, venind să completeze piața internă, ci acum țin și de securitate, justiție și dezvoltare durabilă. Și, de asemenea, avem cinci instituții. Cea mai, cea mai importantă este uh, Consiliul de Ministri, care se întrunește acum în decembrie pentru a aproba planurile noastre. A fost foarte activ și în sectorul transporturilor, Uniunea Europeană permite cooperarea regională în ideea întăririi pieței interne. Țările noastre intenționează să transforme Benelux într-un nucleu logistic, o poartă către Europa, dacă ne uităm mai ales la prezența de mari porturi și aeroporturi în zonă. Avantajul Beneluxului este marele secret uh, aici în Bruxelles, de care nu vorbește nimeni, este articolul 350 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, spune că aceste țări pot să meargă mai departe pe calea integrării. iată, noi urmărim obiective care uneori nu se pot realiza la nivel general european, dar noi le putem pune în aplicare, le putem testa și putem vedea cum funcționează. De exemplu, avem cabotaj gratuit pentru transportul de marfă, uh, care încă este strict reglementat în restul Uniunii Europene, dar la noi funcționează la noi se permit 44 de tone în loc de 40 pe camioane, pare să fie un detaliu, dar e o creștere de 10% în eficiența activității în transporturi. În 2014, fostul președinte al Consiliului Benelux, domnul Timmermans, a permis uh, tranzitarea statelor Benelux uh, de containere de mari dimensiuni și de asemenea s-a permis accesul unor camioane de dimensiuni mai mari și cu o greutate mai mare. Astea sunt câștiguri importante pentru industria din zona noastră și de aceea este o plăcere deosebită să vă putem prezenta acest studiu. Comitetul nostru de miniștri a decis să studieze transportul de marfă și să tragă o serie de concluzii. Și colegul Ian Mollerman va prezenta rezultatele acestui studiu. Mulțumesc, Luc. Am să vă prezint uh, elementele importante ale acestui raport. Uh, după cum vedeți, transportul este esențial nu doar pentru Benelux, ci pentru întreaga piață internă Vedem asta foarte clar pe următoarea planșă. E o hartă a temperaturii în Europa, cu multe informații aici. Vedeți zona roșie pe Benelux, ceea ce arată o activitate deosebit de intensă, concentrată pe o, într-o zonă destul de mică din Uniunea Europeană. Se văd de asemenea locurile în care principalii protagoniști din sectorul economic vor să fie prezenți și vor să opereze. Și atunci, de ce acest studiu al nostru privind fluxurile pozitive? Odată există cerere sporită din partea statelor membre Benelux, și chiar din partea unor regiuni din Belgia, văd că piața se mișcă mai repede decât cadrul de reglementare european de multe ori. Cresc uh, fluxurile de marfă rapid și se schimbă ca natură, apar noi metode de transport și cadrul de reglementare încă nu ține cont de acest lucru. Și apoi când uh, venim cu reguli, după cum s-a spus deja, trebuie să ne bazăm pe fapte concrete. Și de aceea am avut nevoie de informații privind fluxul de mărfuri în Benelux și în zona învecinată. În context european, Beneluxul e, ocupă o suprafață mică, 1,7% din teritoriul Europei doar. Dar, dacă ne uităm la fluxul de marfă și la PIB-ul generat, vedem că e de trei ori mai mare decât ar corespunde eh, dimensiunilor geografice ale zonei noastre. Ce înseamnă aceste modalități pentru transportul în Europa în dreapta vedeți uh, transporturi pe ape interioare, 78% din acest transport în Europa uh, intră sau pleacă din Benelux. S-a spus deja că în acest laborator al nostru putem veni cu reguli novatoare, putem folosi tehnologia digitală. Iată o metodă prin care Beneluxul poate, într-adevăr, să rezolve mai bine trei sferturi dintr-o problemă europeană. Câteva alte cifre. 24% din mărfurile transportate cu avionul uh, trec și prin, trec prin Benelux, provin, intră în Benelux. 21% din transporturile navale, deci iată, domenii în care probabil am fost chiar atât de activ, dar în care dorim să ne creștem cota de participare. Dacă mergem puțin mai departe, câte concluzii la acestui raport, putem pune lucrurile într-un context european, acum că știm care sunt principalele fluxuri, trebuie să știm ce frontiere sunt cele mai vizate. O concluzie surprinzătoare a fost aceea că dacă ne uităm la transporturile rutiere, în care ne-am bazat mai curând pe decizia ad hoc, uh, raportul ne arată că 76% din transportul rutier, care își are originea undeva în Benelux, ar putea să treacă o frontieră, dar rămâne în zona Benelux. Și iată un motiv suplimentar de a deveni mai activi pe plan de reglementare să eliminăm anumite bariere și obstacole chiar în interiorul Beneluxului. A treia parte a rezultatelor sintetizate pentru astăzi. Suntem în top 10 celor mai bune prestații în materie de logistică. Vedeți care este ierarhia în ultimii ani. Factorul stabil e vecinul nostru Germania, pe locul 1 din 2014 încoace, însă asta nu e surprinzător, e o zonă dens populată, extrem de activă din punct de vedere economic și trebuie într-adevăr să punem foarte mult accentul pe logistică și transport dacă vrem ca economia să continue să funcționeze. Întrebarea e cum vom putea face față creșterii fluxului de mărfuri. Se estimează că acestea se va dubla, probabil se va tripla până în 2030. Prin urmare, trebuie să luăm măsuri pentru a nu ne pierde poziția fruntașă. Ce vom face cu rezultatele acestui studiu? Există câteva posibilități, ar fi o ocazie să facem schimb de bună experiență nu doar în interiorul Benelux, ci și cu restul uh, partenerilor noștri. Săptămâna viitoare am invitat o delegație lituaniană cu care vom discuta aceste aspecte. O să facem proiecte pilot. Există deja o serie de proiecte pilot în pregătire în materie de transporturi rutiere. Există de asemenea posibilitatea în tratat uh, să facem, uh, să încheiem acorduri juridice care să faciliteze într-o etapă ulterioară uh, crearea și mai bună funcționare a pieței interne la nivel european și de asemenea putem încerca să găsim poziții comune pe o serie de teme. Provocările cu care ne confruntăm sunt provocări europene și cred sunt evidente. Am văzut uh, influxuri masive pe teritoriul nostru, blocaje cu care ne confruntăm cu toții, blocaje de trafic în jurul marilor porturi, blocaje de trafic în jurul marilor orașe. Trebuie să uh, avem o schimbare de paradigmă, nu știm în ce direcție, dar ceva trebuie să se întâmple țintele de durabilitate sunt departe de a fi atinse și acest lucru de altfel coincide și cu agenda europeană. Digitalizarea, apoi, sistemele de trafic inteligent, acestea sunt în curs de a fi introduse și probabil o să aducă o soluție, fie și ea parțială. Uh, nu, nu cred că o să construim noi drumuri sau să deschidem noi căi de navigație, însă digitalizarea ne-ar rezolva o parte a problemelor. Și apoi, noile moduri de transport, uh, cu câțiva ani în urmă nimeni nu se gândea la utilizarea dronelor, aparatelor fără pilot, uh, în transporturi. Dar iată, se întâmplă, avem de asemenea și vehicule ecologice și suntem gata să stimulăm dezvoltarea acestui forme de transport. Păi, emisiile de dioxid de carbon, acestea au scăzut mult și s-au stabilizat în ultimii ani, este o veste bună, însă problema rămâne, mai ales dacă ne gândim la creșterea uh, estimată în materie de volume de marfă transportată. Ce ne rezervă viitorul? Acestea sunt prognozele pentru principalele două porturi, Rotterdam și Antwerp. să trecem de la 235 milioane în 2013 la 400 probabil în 2030, 400 de milioane de tone și asta e o estimare destul de precaută, conservatoare, asta înseamnă că se impune o schimbare de modalitate pentru zona Rotterdam, cu o scădere probabil a transportului rutier de la 55 la 35%, dar cu o creștere a transportului naval de la 35 la 45%, deci un transfer de la rutier la, uh, navigat, la navigabil și de asemenea se estimează o dublare a recursului la căile ferate. Concluzii preliminare și ceva lucruri de ținut minte în acest context. Uh, noi suntem acolo, un laborator funcțional pentru Europa. Dacă venim cu vreo idee inovatoare, Uh, și vrem să o încercăm mai repede decât în restul Europei, uh, uh, o să facem și o să vă prezentăm concluziile, ce a mers bine, ce n-a mers bine. Putem juca un rol de pionierat în ceea ce privește viitoarele măsuri europene și de asemenea putem fi folosiți ca o platformă de punere în aplicare din multe puncte de vedere, pentru că dacă ai trei țărișoare, cum sunt ale noastre, E bine ca definițiile pe care să le ai să fie explicații și interpretate în același mod. Și, ca o concluzie, cooperarea de succes la nivelul Beneluxului în materie de transporturi ține Europa în mișcare. Și cu aceasta nu rămâne decât să mulțumesc președintelui pentru timpul acordat și să sper că vom avea o discuție extrem de fructoasă. Now the floor is open. Ah, George Bach. George Bach. Uh, yes. Uh, voorzitter, dank u wel. Ik, ik zat even naar... Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă uit la colegul Bach, pentru că el este părintele intelectual al acestui studiu. El a propus prezentarea acestui studiu aici. Mulțumesc! Am citit proiectul dumneavoastră și sunt foarte impresionat. Pentru că aveți o abordare globală. Aveți uh, o viziune globală asupra unei părți a Uniunii Europene în domeniul transporturilor. Anul viitor ne vom ocupa de regiunea Baltică. Nu putem să facem vizite de Mm, lucru acolo, pentru că ne costă. Dar cred că studiul dumneavoastră ne dă o idee foarte solidă, o imagine foarte solidă apropo de ce se întâmplă în partea aceea a Europei. Și vreau să pun o întrebare. În raportul nostru vă referiți la Renania de Nord-Vestfalia într-o oarecare măsură care este al patrulea membru informal al Beneluxului. Ce o să faceți cu această regiune, cu Renania de Nord-Vestfalia? O să fie avută în vedere? O să țineți cont de ea în politica noastră de transport? Asta e prima întrebare. Și a doua întrebare, sistemul uh, de taxe Guvernul belgian are un sistem. Au fost uh, mai deștepți decât nemții de data asta. în sensul uh, olandez al termenului, adică au fost mai înțelepți, mai rezonabil. Uh, există cumva ideea de a avea o politică de taxe de autostradă sau de taxe de transport uh, în sensul Beneluxului? Azi dimineață am votat raportul din inițiativă proprie al domnului Riche. Și am vorbit despre vehiculele ușoare. Pentru că ele ar scăpa de regul, regulamentele europene, de aplicarea regulamentele europene. Poate îmi dați niște cifre mai uh, clare din partea Comisiei. Aveți de recomandări de făcut în materia vehiculelor ușoare? Aveți de spus ceva în mod special? Și apoi, aeroporturile regionale. Știu că vă place acest subiect foarte mult, domnule președinte aeroporturile regionale sunt rentabile în Benelux. Și dacă aveți să ne dați soluții, suntem gata să le folosim. Și mai am o serie întreagă de întrebări, dar mă opresc la asta. Dominic Riche, mulțumesc, domnule președinte, pentru această comunicare foarte interesantă. Am și eu depus o întrebare care depinde de întrebarea pe care a pus-o Vim privind legăturile, negocierile pe care le aveți cu Renania de Nord-Vestfalia. Înțelegem foarte bine că un fel de unitate, de volum există. Vreau să știu dacă aveți uh, contacte, colaborări specifice cu Uh, regiunea din Franța, Haute-France, uh, care este chiar sub Benelux, uh, regiunea cu Caleu. Ar fi interesant. Și poate canalul Senesco ar putea să reprezinte pentru porturile din nord o șansă importantă. Aveam și eu să pun, vreau să pun întrebarea privind vehiculele ușoare, vehiculele utilitare ușoare, pentru că e o chestiune importantă pentru zona centrală a Europei, pentru că, mai ales când se pune problema folosirilor în transportul internațional. Ele nu sunt de obicei folosite în acest sens, dar uh, să vedem, sunt folosite? E aceeași întrebare pe care a pus-o vin. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! George Bach. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur felicitărilor exprimate de colegul meu din de Cam și să mulțumesc celor doi invitați pentru munca lor cuprinzătoare și importantă și dacă este să intrăm în detaliu, pentru că am avut doar o privire de ansamblu până acum, dacă intrăm în detaliu, cred că putem trage concluzii importante. Eu aș avea multe întrebări, însă o să continui cele spuse de Vin Van de Camp. Subiectul taxei rutiere și dacă vă puteți închipui, dacă este posibilă cumva o inițiativă comună din acest punct de vedere. Și apoi am și o altă întrebare, am și o altă întrebare legată de cifrele cuprinzătoare pe care ni le-ați dat uh, privind numărul uh, lucrătorilor și Credeți că este posibilă o recunoaștere reciprocă a competențelor, a calificărilor uh, profesionale a oamenilor care lucrează în domeniul, acest domeniu al logisticii, deci este posibilă o colaborare din acest punct de vedere. Și o ultimă întrebare se referă la infrastructură. Acum există foarte multe proiecte de modernizare, de noire a, infrastruct- a infrastructurii, Um, parc, uh, de înnoirea parcului uh, auto pentru a, fi, pentru a putea a se putea alimenta mult mai ușor cu gaz lichefiat, de exemplu, sau cu uh, curent electric regenerabil și așa mai departe. Deci există și în acest punct de vedere posibilitatea aprofundării colaborării. Am și eu câteva întrebare, spune președinte, în ceea ce privește uh, aceste uh, mega camioane există un nou uh, studiu care uh, ne spune că 35% a transportului de mărfuri ajunge pe străzi pentru că transportul rutier este mai ieftin decât cel feroviar datorită acestor mega camioane. Putem uh, știu că în Germania există o problemă legată de mărimea de stat a traficului pe autostrăzi, o problemă care ar fi acutizată și mai mult de apariția acestor uh, mega camioane. Și aș dori să știu dacă există studii din acest punct de vedere și apoi diferența existentă um, din punctul de vedere al taxelor rutiere în interiorul Benelux, în uh, și cu zonele vecine, Franța și Germania, și mă întreb dacă traficul rutier este atât de uh, dezvoltat datorită sistemelor de taxe rutiere și datorită prețurilor uh, carburanților. Știu că transportatorii de obicei um, preferă să facă un ocol mai mare dacă știu că vor uh, plăti mai puțin pentru carburant, ceea ce până la urmă duce la mărirea, sporirea transportul, transportului rutier și apoi care este abordarea noastră față de vecini. Uh, Dominic Riquet a amintit uh, această regiune din, uh, din Franța și legătura între Bruxelles și Valenciennes, unde se află Agenția Europeană Feroviară. Și uh, am putea scurta cu o oră această legătură uh, și printr-o măsură foarte uh, simplă și mă întreb dacă există o inițiativă de a extinde colaborarea și cu statele uh, vecine, cu Germania și cu Franța. Deci ar trebui să insistăm mai mult pe proiectele care permit acest transfer al, mărfuri, al mărfurilor de pe străzi pe șine. Și apoi, în fiecare lună mergem la Strasburg și trenul respectiv este o catastrofă. Eu niciodată n-am fost cu el, însă am auzit povești de groază. Nu există un vagon-restaurant, durează 4-5 ore și așa mai departe. Și mă întreb, nu există o inițiativă comună a statelor Benelux să se ocupe de acest proiect, să discute cu vecinii și vin Van de Camp uh, și vin, te rog să mă asculți acum, Uh, nu-ți permit să vorbești cu vecinul, știi că eu sunt uh, învățător. Ai amintit Air, Air Balticum, care este o întreprindere comună uh, datorată a trei state membre care au Rail Baltica, trei state au inventat acest uh, concept și poate este posibil o soluție asemănătoare pentru a ajunge cât mai repede cu, sau mai repede cu trenul de la Bruxelles la Strasburg. Domnule președinte, domnilor deputați, vă mulțumesc uh, pentru întrebări. Voi răspunde la întrebarea privind cooperarea dintre țările și regiunile de aici. Avem uh, o cooperare excelentă cu Renania de Nord-Vestfalia. Noul tratat Benelux din 2012 uh, consfințește acest lucru. Avem o declarație politică a celor trei guverne, plus guvernul din Renania de Nord-Vestfalia. Săptămâna viitoare avem uh, o reuniune a secretarilor, a miniștrilor transporturilor din cele trei țări, plus reprezentantul uh, landului german. Vom discuta și aceste recomandări um, cu uh, landul german. Domnul Riche privind cooperarea cu Franța, uh, în ceea ce privește transportul, e vorba de inspecțiile rutiere, unde cooperăm foarte bine combatem în felul acesta dumpingul social. Dar nu este o cooperare similară cu cea pe care o avem cu Renania de Nord-Vestfalia. De exemplu, ca să revin la întrebarea noastră privind uh, taxele rutiere, este chestiunea cea mai grea pentru țările Benelux, pentru că există o cooperare interguvernamentală clasică, guvernele au opinii diferite, avem și noi opinia noastră personală apropo de cum pot crea o taxă la nivelul Beneluxului, dar, cum spuneam, există opinii diferite. Noi suntem uh, funcționari publici, dar e nevoie de o decizie politică. Săptămâna viitoare o să abordăm această problemă pentru că sistemul acesta de tarifare rutiere ar fi important uh, la nivelul Beneluxului. În Belgia există nu o interacțiune cu Luxemburg, cu Renania de Nord-Vestfalia și există oarecare indicii cum că din cauza acestui sistem ar apărea niște mm, daune colaterale negative. Dar un transport durabil este important și taxele rutiere mm, sunt importante, însă nu există un acord la nivel guvernamental. Iar în ce privește întrebarea dumneavoastră, apoi o să-i dau cuvântul colegului meu, Ian Molema, de, cu combi, mega camioane. După dezbaterea pe care ați avut-o la Parlamentul European în 2014, acum sunt două hotărâri la nivelul Beneluxului. Unu, E vorba de containerele foarte mari maritime care au uh, permisiunea transfrontalieră a fost uh, semnată această decizie de fostul ministru, domnul Timmermans, uh, și ele pot uh, să meargă transfrontalier, aceste containere, pe căi rutiere. Iar megacamioanele, anul trecut, Com Comitetul de Ministri a dat posibilitatea ca între Belgia și Olanda să avem proiecte comune. De exemplu, de la aeroportul din Liege noaptea s-ar putea să existe o legătură cu Olanda. Sunt domenii interesate să folosească acest transport uh, de noapte, acest transport nocturn. Vom discuta chestiunea aceasta și săptămâna viitoare la reuniunea ministrilor de transport. Sigur, în niște condiții foarte stricte, e vorba de transport de marpă, dar uh, există această dorință de a folosi în Benelux bazându-ne pe experiența din Olanda. E o experiență pozitivă. Incidentele sunt foarte mici, foarte puține. Să vedem celelalte întrebări. Da? Cred că, dacă mă uit la lista de întrebări, se, se pune problema uh, livrării pachetelor mici uh, cu minivanurile, cu microbuzele. Nu apare în report acest lucru. Nu avem date. Apropo de ce se întâmplă aici, toată lumea uh, are impresia că apar din ce în ce mai multe microbuze, fie că lucrul acesta este motivat de sporirea comerțului electronic sau de nou sistem de taxe rutiere din Belgia, nu e măsurabil, nu știm exact. Cum spuneam, nu avem date. Deci o concluzie din raport spune că sunt oficii statistice în aceste țări, ele ar trebui să definească despre ce vorbim noi aici, ce înseamnă un microbuz, cum le numărăm, nu avem așa ceva deocamdată. Dar există o concluzie care spune că ar trebui ca studiul acesta să fie urmat de alte studii, uh, să vedem care e situația în uh, Benelux și poate în restul Europei. Dar trebuie să pornim de la definiții foarte clare. Știu că nu vă mulțumește acest răspuns aici, dar uh, cred că acum suntem în etapa în care definim problema. Uh, Și dacă discutăm despre carburanți alternativi, dacă acest, aceștia au un rol important sau nu, dacă apar în acest studiu, ei bine, în acest studiu nu ne-am ocupat de acești carburanți, însă ne-am ocupat de Uh, durabilitatea, prelungirea durabilității vehiculelor pentru a atinge obiectivele pe care le avem pentru reducerea dioxidului de carbon. Însă există recomandările din uh, anii trecuți uh, adoptate de statele Benelux. Stat, fiecare stat trebuie să, pre- să-și prezinte pro- propriul plan de acțiune națională uh, uh, luna viitoare, în noiembrie, deci câte noi puncte de uh, reîncărcare sunt planificate și câte, care va fi care va fi numărul de autoturisme care vor putea să folosească aceste noi puncte de reîncărcare până în anul 2017. Și am spus că în momentul în care vor exista, vor fi prezentate aceste planuri de de acțiune vor fi discutate și în momentul în care vor fi puse în aplicare, pentru a simplifica lucrurile, uh, nu, nu trebuie să construim noi puncte la graniță, ci să ne gândim la întreaga zonă, astfel încât rețeaua să fie cât mai eficace și astfel încât încrederea uh, consumatorilor în sistemul de reîncărcare Uh, să crească. Și în acest sens am introdus uh, această idee a creării unui coridor în uh, statele Benelux și pentru a asigura astfel și o siguranță pentru cei care doresc să investească în acest domeniu. Deci avem mai multă inițiative în acest sens, dincolo de directiva privind uh, calitatea combustibililor. Deci ne ocupăm de acest, uh, de acest subiect. V-ați referit și la infrastructură, ați pus niște întrebări legate de infrastructură. O întrebare a domnului Riche privind uh, conexiunile cu nordul Franței. Cred că acolo proiectul cel mai important este Uh, Noua Ecluză e un proiect important între Belgia, Flandra și Olanda. E vorba de o investiție de 9 milioane de euro. Când și-au dat seama de ce se întâmplă, acest lucru se face și cu susținerea uh, Comisiei Europene, cu finanțare europeană. Este primul pas între Rotterdam și nordul Franței. Cred că în ce privește infrastructură, există proiecte pentru a rezolva problemele locale, trebuie să te gândești și într-o manieră globală. Uh, conexiunea cu Strasburgul. Pentru noi, eu sunt belgian, nu uh, conexiunea aceasta mm, pe cale ferată este grea și costă foarte mulți bani și ca să o rezolvăm avem nevoie de ajutorul uh, Uh, vecinilor. De ce e greu, spune președintele? Pentru că e vorba de voință politică, dar uh, și situația geografică trebuie avută în vedere. E vorba de prioritizare. Nu apăr aici politica belgiană, dar în momentul în care se fac investiții multe în proiectele internaționale, atunci trebuie să se facă Mm, întreținerea rețelelor la nivel uh, național. E o chestiune de alegere politică. Apare de fiecare dată în discuțiile dumneavoastră. Dar, mulțumită acestui gen uh, de cooperare, noua ecluză de la Tanăzen uh, începe să existe. Trebuie însă rezolvate problemele locale, dar pentru asta ai nevoie de ajutorul vecinilor. Și mai vreau să adaug ceva referitor la vehiculele ușoare. Și vrem să studiem chestiunea asta. Uh, acum, sigur că are loc o modificare a paradigmei. O la vehicule ușoare nu există obligația tacografului, și ele sunt scutite de taxele rutiere. Deci este o, o nouă modificare, nu de paradigmă, și uh, solicităm și comitetului nostru, comisiei noastre să studieze problema. Pentru că uh, vedem că lucrurile se schimbă. Mulțumesc foarte mult. George Bach este primul pentru că își să intenția uh, primul și după care o să-ți dau ție din nou cuvântul și apoi va veni și rândul meu. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru această generozitate. Vă mai întrebasem un lucru în legătură cu calificările profesionale ale lucrătorilor, competențele acestora și ce se întâmplă. Și apoi simplificarea documentelor de transport, poate într-o, dacă acestea pot fi într-o formă digitală. Die LCV's, die grote, lange... Mulțumesc foarte mult! Am o întrebare referitoare la megacamioane. Unele care sunt autorizate la, la Luxemburg și în Renania de Nord-Vestfalia. Citisem că mai mult de 70% din regiunile germane permit circulația acestor megocamioane. Puteți să confirmați acest lucru? Care este situația autorizărilor la Luxemburg și în Renania de Nord de Sal? Președintele spune că nu sunt autorizate. Și uh, niciun Benelux, pentru că uh, a existat o interdicție europeană. Cala s-a încercat să facă acest lucru, însă noi ne-am împotrivit, chiar dacă a existat o majoritate în comisia noastră. Însă statele Benelux, care sunt atât de inteligente și am în fața mea doi cetățeni inteligenți din aceste state. Oricum, uh, s-au referit la un tratat uh, Benelux înaintea Uniunii Europene care le conferă drepturi speciale Tocmai de aceea se poate ca aceste camioane să circule în cele trei state, însă nu în uh, Renania de Nord, de Vestfalia. Situația în celelalte landuri germane este diferită, însă în uh, Renania de Nord-Vestfalia nu pot circula. Apoi, am o întrebare în ceea ce privește tax, uh, taxarea rutieră. Elveția a introdus un uh, sistem de taxare a camioanelor pe toate străzile de la o greutate de 3,5 tone. Drept urmare, nu s-a ajuns la transferul, uh, acest transfer al uh, transportului mărfurilor de la camioane mari la uh, microbuze și așa mai departe. Și în Spania, de exemplu, se plătește folosirea autostrăzii și am văzut de către uh, tiruri și am văzut că acestea s-au mutat drept urmare pe drumurile naționale. Deci, dacă se introduce o taxă rutieră, ea trebuie să fie impusă pe toate drumurile, nu doar pe autostrăzi. Și apoi, uh, Bruxelles, Strasburg a spus că ar, ați, ar fi costuri mult, uh, mult prea mari. Însă, revin la distanța aceasta scurtă din Franța între, Val- între Valenciennes și cealaltă localitate din uh, Belgia. Deci, dacă, uh, dacă ne, ne-am dori acest lucru, cred că am, mă întreb cât ar costa să construim uh, ceva pe distanța respectivă de 800 de metri, astfel încât să există o adevărată legătură feroviară între Bruxelles și Valenciennes și din Valenciennes în uh, restul Franței. Și văd că mai, a mai apărut o întrebare. Merci, président de Stater. Je voulais juste rajouter chose, c'est que... Mulțumesc. Un lucru mai vreau să adaug. Aveți, practic, avem această linie, prima linie feroviară internațională, Bruxelles-Paris, din lume. E suficient, iată, să refacem ce a fost acolo pe vremuri. A existat finanțare și de pe partea franceză, dar e nevoie de un milion pentru ultimele investiții și belgienii nu vor să dea acest milion. Acești 400 de metri, dacă am face conexiune, ar permite să se meargă de la nord la sud, eh, trecând pe lângă Lille, care e complet eh, asfixiat de trafic. Ar fi o conexiune extrem, extrem de utilă. Aș dori să am o intervenție puțin uh, provocatoare. Un milion este greu de găsit, însă nu e nicio problemă să găsești 900 de milioane. Putem rămâne deschiși, dar n-am discutat chestiunea la nivelul Beneluxului, ca să fiu sincer. Însă joi avem o întâlnire cu domnul Belo, ministrul transporturilor, și o să-i comunicăm uh, această observație care vine, iată, de la Parlament, ca o soluție rapidă și ieftină, însă suntem categoric deschiși la a discuta acest punct. Celălalt uh, element uh, viza calificările profesionale la nivelul mobilității angajaților de 2 ani de zile. E o temă de care ne ocupăm. De anul trecut uh, avem o decizie a Consiliului de Miniștri pentru recunoașterea reciprocă a diplomelor și titlurilor academice Belgia, Olanda, Luxemburg. Și încercăm să extindem asta și la nivelul calificărilor profesionale. Sperăm să terminăm studiul care să ne arate ce putem face la nivelul Beneluxului în cadrul mai larg european. Știți că există deja un cadru european de echivalare și recunoaștere, dar să vedem noi pe domeniul transporturilor, pe logistică, ce am putea face. Deci suntem pe cale să ne ocupăm și de acest aspect care ține de mobilitatea forței de muncă. Și în ceea ce privește tot această componentă a ocupării forței de muncă, avem cifre impresionante. Nu le-am menționat în sinteza noastră, pentru că ideea era să oferim uh, informații de ansamblu, dar uh, tot a treia slujbă e legată de logistică în țările noastre și de unde se vede și importanța organizării sectorului, modernizării sectorului, ținând cont de evoluțiile din sector. Un lucru care ne-ar putea ajuta, în loc să construim noi drumuri și să venim cu noi vehicule, este digitalizarea. Și întrebați ce se întâmplă în materie de uh, digitalizarea documentației de transport de mărfuri, de exemplu. Acest lucru a fost discutat recent la summitul Benelux uh, și s-a spus acolo că dacă există un domeniu în care digitalizarea este esențială, acesta este domeniul transporturilor. Avem un proiect pilot pentru anul viitor privind documentația digitală de însoțire a mărfii. încă se lucrează foarte mult cu hârtii, o grămadă de hârțoage, fie în cabina vehiculului, fie la bordul unei nave și se pierd bani și se pierde timp cu această documentație. În domeniul VAMAL avem un proiect pilot cu un antreprenor care face transporturi pe apele interne, pe apele interioare să încercăm să vedem dacă se poate lucra doar cu documente digitale și funcționează. La urma urmelor nu e mare lucru, dar trebuie să ai un acord clar și să începi cu un proiect mic pe care îl extinzi în timp. Însă asta se va întâmpla în următorii ani și o să avem primii miniștri suflându-ne în ceafă pe tema asta, deci va trebui să o facem. Și un ultim comentariu privind camioanele lungi. vine cam în aceeași ordine de idei. S-a creat un cadru juridic pentru proiectele pilot și asta înseamnă că o să vedem ce funcționează, unde funcționează, ce nu merge. Și cred că exemplul acestor flori care sunt aduse cu avionul la Liege și trebuie să ajungă la timp, undeva departe de orice aeroport, e un exemplu care ne arată că soluțiile posibile sunt vehicule mai mari care pot transporta și pe perioada uh, nopții. E un proiect pilot, însă proiect pilot înseamnă că la sfârșit se face o evaluare și asta e o tradiție solidă la noi în Benelux uh, și o să diseminăm aceste concluzii cu toți partenerii noștri regionali și naționali și de asemenea pentru că s-a vorbit de Renaia de Nord-Vestfalia, o să le transmitem și lor aceste concluzii, de altfel cine e interesat uh, poate să consulte aceste date. Este o dată pentru definitivarea acestui proiect pilot sau în uh, die? Nu știm când se termine, <laughs> pentru că nu știm exact când începe. În Germania avem proiecte pilot de 3, 4, 5, 6 ani, nu știe nimeni când se termină și asta nu e în regulă. E un truc, cred eu. Sper că Beneluxul nu o să cadă în această capcană, nu o să copiați apucăturile noastre. Aveți grijă, domnule președinte, există și acest studiu despre vehiculul pe care va trebui să-l citiți. O să-l citesc dacă există. Bine. Mulțumesc domnului Vilem și domnului Molema pentru prezentările dumnealor, pentru această dezbatere. Nu am rămas, nu au mai rămas mulți la această dezbatere, care totuși a fost foarte interesantă și rodnică. Deci vă mulțumesc din inimă și am încheiat și punctul 21 de pe ordinea de zi. Am ajuns la 22, diverse, unde nu avem nimic și am ajuns la punctul 23, locul și urm- data următoarei uh, ședințe, Bruxelles, miercuri 9 noiembrie, ora 9 dimineața. Vă mulțumesc, o seară plăcută tuturor și numai bine!